Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă propun să începem reuniunea Comisiei de Pescuit. În primul rând, aș dori să aprobăm ordinea de zi. S-au făcut uh, niște modificări pe care le-ați văzut deva și sunt uh, niște alte modificări pe care vreau să vi le propun acum. E mai greu de făcut ordinea de zi a acestei comisii pentru că sunt foarte multe cereri uh, și am avut uh, reuniune cu coordonatorii, dar aș dori să nu fie ultima dintre prioritățile deputaților care își fac programul de reuniuni independent de aceste reuniuni și modifică ordinea de zi a comisiei noastre. Așa că există două chestiuni pe care vreau să le supun aprobării dumneavoastră. În primul rând, punctul 15, vizita ministrului canadian al pescuitului și oceanelor a fost anulată, deci punctul acesta nu va avea loc iar punctul 9 al domnului Romeva, modificarea regulamentului privind planul multianual pentru tonul roșu din Atlantic și Mediterana, care trebuia să aibă loc astăzi, va, se va discuta mâine în locul punctului 15, iar la punctul, deci punctul nouă devine punctul cincisprezece și am adăugat un punct nouă bis, domnul Beset, dispoziții comune relative la fondurile europene, iar voturile care erau prevăzute pentru ora 9 dimineață mâine vor avea loc după primele intervenții, adică de la ora 11. Deci se va vota începând cu ora 11 în loc de ora 9. E toată lumea de acord cu aceste modificări? Bun, haideți să trecem mai departe cu această ordine de zi modificată. Cât privește procesul verbal al reuniunilor din 20-22 martie, sunt aprobate dacă în timpul reuniunii de astăzi nu apar obiecții. Comunicări ale președintelui, nu există comunicări ale președintelui și trecem acum la punctul patru, și anume modificarea regulamentului 1967 pe 2006 al Consiliului privind măsurile de gestiune pentru exploatarea durabilă a recursurilor de pescuit din Marea Mediterană. Comisia Europeană a făcut o prezentare, a avut loc uh, un schimb de opinii în decembrie, iar astăzi doamna Rosbach, uh, raportoarea, își va prezenta proiectul de raport. Așa încât îi dau cuvântul direct doamnei Rosbach. Aveți cuvântul, doamna Rosbach. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o aliniere a regulamentului, o aliniere la prevederile și procedurile din tratatul de la Lisabona. Am să vă prezint contextul general întâi. Deci, noi dorim un pescuit durabil în Mediterana. Totul a pornit din 2003, când Comisia a propus o serie de reguli pentru a modifica alte clauze care au fost introduse, în primul rând, în 1994. Iar acest regulament a fost negociat la nivelul diferitelor instituții și a fost adoptat abia în 2006 din cauza trăsăturilor geologice, este foarte important să înțelegem că Mediterana are un caracter închis, deci situația din Mediterana necesită măsuri de conservare și nu doar măsuri comerciale. Presiunea exercitată de pescuit asupra Mării Mediterane înseamnă că sunt amenințate mai multe specii. Oamenii de științii s-au referit la suprapescuitul mai multor specii, iar alte specii nici măcar nu au fost evaluate, ceea ce înseamnă că n-avem nici cea mai mică idee cât de bune sunt uh, rezervele de pește, stocurile de pește sau nu. S-au făcut cercetări numai pentru ton și pentru pescuitul ilegal al tonului care ne îngrijorează. Dar revenind la propunerea de astăzi, când s-a adoptat tratatul de la Lisabona, a fost introdus un nou sistem pentru toate instituțiile. Și e nevoie de alinierea existenții, a legislației existente la tratatul de la Lisabona. Aceasta este prima propunere pentru sectorul pescuitului, deci este important să facem lucrurile așa cum trebuie. Parlamentul European este colegislator cu Consiliul pentru actele legislative în general, deci există o nouă ierarhie a normelor care are trei niveluri. Primul nivel este procedura legislativă ordinară în care noi suntem colegiuitori cu Consiliul. Al doilea nivel este cel al actelor delegate puteri delegate către comisie astfel cât comisia poate să adopte uh, acte legislative, nelegislative cu aplicabilitate generală, așa numitele acte delegate, toată lumea știe acest lucru, este ceea ce trebuie să facă Comisia în momentul în care există condiții uniforme pentru uh, aplicarea acestor acte, vorbim de acte de punere în aplicare. Avantajul acestor acte este că uh, se poate reacționa foarte repede la o situație nouă, dar dezavantajul este că Parlamentul și Consiliul au doar dreptul uh, să observe adoptarea acestor texte, nu sunt implicate în ele. Parlamentul și Consiliul nu participă la acest proces, deci trebuie să fim foarte conștienți de acest lucru și să avem foarte multă grijă. Există, deci, aceste acte delegate și actele de punere în aplicare, dar Comisia a aliniat doar unele dintre clauze din regulamentul despre care vorbeam, cele din versiunea originală care se refereau la procedura de comitologie, ceea ce înseamnă că nu există un tratament egal pentru Parlament ca organ legislativ, așa cum se spune în tratatul de la Lisabona și este foarte important să fim conștienți de acest lucru. Uh, alinierea nu modifică conținutul legislativei, ci este vorba actului legislativ, ci este vorba doar de procesul legislativ. Am discutat cu raportorii din umbră, cu serviciul juridic, cu serviciile juridice, am discutat cu toată, toți cei implicați, ceea ce a prelungit activitatea mea oarecum. Uh, dar uh, suntem de acord cu Comisia din multe puncte de vedere. În acest raport am analizat opt uh, propuneri făcute de Comisie și am făcut și eu niște amendamente, 27 de amendamente. Am să vă spun care sunt cele mai importante. O să credeți că poate unele nu sunt relevante, dar din punctul meu de vedere merită să avem o dezbatere la nivelul comisiei noastre. Cred că titlul în sine ne spune acest lucru. Aici avem posibilitatea să introducem ideea de conservare și durabilitate în titlul regulamentului. Și aș dori uh, să rog pe colegi să susțină această propunere, să introducem aceste cuvinte durabilitate uh, pentru că legislația pentru pescuit nu este nu înseamnă numai să stabilim condițiile de exploatare a resurselor de pescuit, dar să ne gândim și la conservarea și durabilitatea exploatării. Și acum vreau să vă vorbesc despre anexe. Anexele ei, aici nu sunt de acord cu Comisia care dorește să folosească acte de implementare pentru anexe, pentru că anexele fac parte integrantă din regulament, sunt o parte importantă a regulamentului. Iar în raportul meu propun să modificăm propunerea comisiei astfel încât anexele să devină parte din procedura legislativă obișnuită, astfel încât să fie aprobate de cei doi colegislatori, Parlamentul și Consiliul, și să implice și statele membre. Mă refer la 10, 11 și 12. Uh, actele de punere în aplicare trebuie să fie limitate în timp. Acum nu au niciun fel de limită în timp. Parlamentul trebuie să poată să analizeze aceste acte de implementare, de punere în aplicare, de aceea eu, noi propunem trei ani de valabilitate. În propunerea comisiei se face alinierea doar a opt clauze. Parlamentul ar trebui să folosească această posibilitate să alinieze propunerea în întregime pentru toate clauzele implicate, inclusiv cele care dau numai și numai Consiliului dreptul să decide, ceea ce nu mai e posibil conform cu tratatul de la Lisabona. În majoritatea cazurilor am sugerat Uh, instrumentul actelor delegate iar pentru câteva dintre ele acte de punere în aplicare. În cazul în care statele membre trebuie să introducă măsuri naționale care să fie controlate de comisie, am propus ca, de fapt, comisiei să i se dea dreptul de a dispune de acte delegate, ca și în cazul în care statele membre uh, propun niște măsuri insuficiente. Când vorbim despre statele membre și când vorbim despre noi domenii în care uh, nu se presupune că au loc activități de pescuit sau când sunt implicate țări vecine, în, uh, și în aceste cazuri ar trebui să fie implicat Parlamentul ca parte din procedura legislativă obișnuită. Există o serie întreagă de limite în timp și o serie întreagă din aceste limite în timp au trecut de foarte multă vreme. Cred că dacă prelungim aceste limite, aceste termene, s-ar putea să apară o dezbatere. E relevant să dezbatem conținutul legislației, iar pe de altă parte nu este o idee bună să eliminăm termenele uh, menționate aici articolul 14, aliniatul 3, ar putea fi interpretat astfel încât Consiliul să poată prelungi aceste termene. Pentru a evita acest lucru, vă propun să eliminăm această clauză, uh, termenul fiind 2010. Și, în concluzie, nu există niciun fel de discuție aici. Mediterana este o zonă foarte specială și trebuie să fim conștienți de acest fapt. Este foarte important ca statele membre din jurul Mediteranei să facă eforturi pentru a pune în aplicare legislația. Lucrul acesta nu prea s-a întâmplat până acum. Și sper că reforma politicii comune de pescuit va fi și o reformă pentru Mediterana, astfel încât să ajungem aici la un pescuit durabil pentru a putea fi acceptat și pus în aplicare de statele membre și de toți pescarii din zona mediteraneană. Aștept comentariile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Rosbach. Doamna Fraga. Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru că am colaborat foarte bine pe o temă care este foarte fierbinte și grea pentru că trecerea de la comitologie la tratatul de la Lisabona este complicată, dar și foarte interesantă și trebuie făcută cu logică. Cred că raportul este foarte bun. Cu ajutorul serviciului juridic s-a reușit o adaptare totală și nu parțială, așa cum propunea Comisia. Și în al doilea rând, uh, cât privește propunerile Comisiei de delegare de puteri, cred că Parlamentul a ales foarte bine ce înseamnă actele delegate și ce înseamnă codecizia. Pentru că de foarte multă vreme noi știm că există teme cum ar fi eh, anexele, detaliile minice, măsurile specifice, care reprezintă o temă pe care eu aș prefera să rămână în domeniul codeciziei, așa cum face și doamna Rosbach eh, ca propunere. Există însă o temă care nu este o chestiune de fond, ci de formă, și anume modificarea titlului. Cred că dacă vorbim de o adaptare a comitologiei, modificarea titlului nu este momentul adecvat. Nu mă opun termenilor pe care dorește să includă, dar nu cred că este obiectivul acestui regulament. Ar fi bine de făcut altă dată când se va revizui Uh, regulamentul în fond și nu pe formă. Este mai degrabă o chestiune de formă și nu de fond. I-am spus doamnei raportor acest lucru, dar în principiu nu cred că ar trebui să discutăm această temă acum. În rest, doamna Rosbach a făcut o treabă excelentă și cred că trebuie să continuăm grupul nostru să, să urmăm poziția indicată de doamna Rosbach. Mulțumesc, doamna Fraga. Mai, doamna Rosbach, doriți să interveniți din nou? Doamna Rozbach, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că mă susțin colegii și o să-mi dau toată silința să redactez un raport acceptabil pentru toată lumea și aș dori să intru într-un dialog cu doamna Fraga. Bineînțeles că putem să așteptăm până când va fi revizuit regulamentul. Dar ce o să facem între timp? Ce o să facem între timp? Există și alte resurse marine, nu e vorba numai de pește aici. Dar cred că ar trebui să ajungem la un consens și cred că putem să facem acest lucru. Vă mulțumesc pentru susținere. Mulțumesc. Vreau să vă spun doar că 7 mai este ultima dată pentru depunerea amendamentelor. Să trecem acum la punctul următor, punctul 5, comunicarea privind reforma politicii comune de pescuit. Mă scuzați, spune președintele, am uitat să dau cuvântul comisiei. Comisia dorește să intervină? Dorește să intervină comisia? Nu, comisia se pare că nu dorește să intervină. Pro- problema este că sunt niște modificări în ordinea de zi și nu cred că colegii care trebuiau să se ocupe de reformă sunt aici. Dar atunci nu, aici nu s-a produs o modificare. Aici nu există modificări. Poate că nu sunt pentru alte motive, nu pentru că am modificat noi ordinea de zi. Deci trecem la următorul punct, chiar dacă lipsește comisia. Punctul 5, comunicare privind politica comună de pescuit, prezentarea raportului domnului Salavrakos privind această comunicare globală. Vă aduceți aminte? Comisia a făcut o prezentare în noiembrie anul trecut și apoi S-a prezentat documentul de lucru al domnului Salavrahos în ianuarie, iar astăzi ne va prezenta proiectul de aviz raportorul domnul Salavrahos. Domnul Salavrahos, aveți cuvântul. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Mulțumesc, domnule președinte pentru că suntem presați de timp, iar acest subiect a fost deja discutat îndelung în comisia noastră în ultimele luni. Uh, nu uh, voi vorbi foarte mult. Se acoperă în acest document uh, multe propuneri, iar în raportul meu am încercat să elaborez punctele esențiale. În primul rând, producția maximă durabilă. Sunt de acord cu uh, definiția prezentă acolo pentru uh, garantarea gestionare, gestionarea durabilă a um, rezervelor de uh, pește. Cred că um, realizarea obiectivului um, FMSY este mai realist și poate permite reconstituirea stocurilor. Dificultățile cu care uh, se confruntă statele membre pentru colectarea și elaborarea datelor necesare, în al doilea rând, și folosirea acestor date pentru tragerea unor concluzii uh, adecvate. Se face apel la Comisie pentru a uh, veni cu propuneri care să ducă la o colectare mai eficientă a datelor, în ceea ce privește în special pescuirea anumitor specii și um, se cere de asemenea Comisia să se asigură că statele membre realizează această colectare a datelor. Se insistă de asemenea ca uh, pescarii să fie și ei implicați în această procedură. Apoi, interdicția uh, rearuncărilor capturilor. Știm că trebuie să um, oprim această practică care face foarte mult rău ecosistemului și care distruge resursele și nu permite evaluarea adecvată a stocurilor reale. Trebuie să elaborăm metode de pescuit alternative care să permită reducerea aruncării, aruncării capturilor. Se face apel la comisie să încurajeze sinergiile între uh, cercetători și uh, uh, pescari. Aceste măsuri trebuie să fie implementate cu multă prudență, în special în ceea ce privește interdicția de debarcare. Nu trebuie să mutăm această problemă de pe apă pe pământ, nu vrem ca uh, speciile care nu vor mai fi aruncate în mare să fie aruncate acum pe pământ. Dorim ca aceste politici să fie aplicabile pentru următorii 10 ani, deci ele trebuie să cuprindă obiective și măsuri realiste, pentru ca uh, să poată participa uh, cât mai uh, multe părți. Se dorește de asemenea realizarea de proiecte pilot care să permită evitarea consecințelor negative asupra economiei um, ca urmare a transportului și debarcării speciilor nedorite. Trebuie să facem față și costurilor și dificultăților pe care le presupune gestionarea stocurilor. Trebuie să evităm să ne trezim fără să vrem că am creat în sectorul pescuitului o piață paralelă. În al treilea rând, în ceea ce privește uh, concesiunile de pescuit transferabile, o problemă dezbătută îndelung, de asemenea în uh, comisia noastră. Cred că această măsură nu trebuie să fie singura cea are ca scop reducerea capacității de pescuit. Trebuie, în primul rând, să facem o evaluare a capacității flotelor noastre de pescuit pentru a putea trage concluziile corecte în privința sub, supracapacității de pescuit din Uniunea Europeană și pentru a putea lua măsuri um, orientate pentru a um, reduce suprapescuirea. Temerile referitoare la constituirea monopolilor sunt evidente. În ceea ce privește pescuitul de coastă, pescuitul artizanal, care este um, foarte vulnerabil și care um, creează cele mai multe locuri de muncă, uh, Trebuie ca aceste activități să fie recunoscute ca reprezintând activități principale în regiunile de coastă. Trebuie să fim uh, foarte prudenți atunci când luăm uh, măsurile pentru a proteja în special pescuitul artizanal. În al patrulea rând, prețurile ridicate um, la carburanți, la petrol. Aceasta reprezintă o problemă importantă pentru uh, pescari, în special în condițiile economice dificile de, la, de momentul de față. Uh, Comisia ar trebui să adopte măsuri care să ajute sectorul pescuitului și care să garanteze realizarea unui echilibru între uh, viabilitatea socioeconomică a sectorului pescuitului și uh, introducerea de măsuri care să îi ajute pe pescari să își reducă cheltuierile de uh, desfășurare a activității în privințe uh, sectorul pescuitului și uh, acvaculturii. Acest sector reprezintă 34,2 miliarde de euro ca venituri și uh, a creat peste 350.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Pescuitul și acvacultura se află la originea multor locuri de muncă, directe și indirecte. Totuși, 30% dintre aceste locuri de muncă s-au pierdut în ultima perioadă. 23 de milioane de persoane uh, sunt șomere în Uniunea Europeană la ora actuală, adică 10% uh, din mâna de lucru activă. Și, prin urmare, trebuie să consolidăm sectorul pescuitului și să îi încurajăm pe șomeri să să um, în activitățile din sectorul pescuitului. Acest sector nu va fi uh, competitiv decât dacă va um, atrage profesioniști, persoane cu calificări adecvate. Trebuie așadar să punem la punct și sisteme de instruire și să adoptăm măsuri care să um, transforme acest sector într-un atrăgător pentru tineri și uh, să găsim metode de a crește investițiile în acest sector. Raportul meu acoperă foarte multe probleme ample și de aceea în prezentarea mea am ales să mă concentrez pe punctele esențiale din comunicarea Comisiei. În concluzie doresc să le mulțumesc colegilor pentru ajutorul lor foarte prețios și pentru uh, propunerile pe care mi le-au transmis în special în uh, timpul audierilor ordinare ale comisiei noastre și în timpul audierilor pe care le-am organizat. Aștept uh, cu interes amendamentele colegilor și sper ca ele să mă ajute să îmbunătățesc textul raportului. Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult, domnule Salavracos. Are cuvântul domnul Con. Ich möchte Herrn Salaf Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Sala Fracos pentru că um, a luat inițiativa acestui uh, raport și pentru că a abordat um, comunicarea generală privind uh, politica comună în domeniul pescuitului. Desigur, noi dorim ca această politică să fie abordată cum se cuvină. Chiar dacă e vorba de un raport din proprie inițiativă, eu cred că aceasta reprezintă o ocazie importantă pentru noi uh, de a schimba idei, de a schimba opinii. Trebuie să folosim resursele de pescuit în mod cât mai eficient. Cu toții suntem de acord cu MSY, um, cu producția maximă durabilă. Biomasa trebuie să poată să se regenereze. Acest lucru este, uh, se înțelege de la sine. Dar uh, Trebuie să avem și planuri pe termen lung de gestionare a diferitelor stocuri de pește. Și astfel ajungem uh, iarăși la problema colectării de date științifice și de cooperarea cu specialiștii din sector. Trebuie să ne asigurăm că participă la acest proces și pescarii de uh, carieră, profesioniști, pentru a putea profita și noi de experiența lor. Trebuie ca și ONG-urile să fie implicate pentru că ei uh, știu exact care este situația în, uh, uh, în mări și care ne atrag atenția că e posibil ca stocul nostru de pește să prăbușească pentru că nu avem echilibrul necesar în mări. Nu putem să folosim doar datele acestea apocaliptice. Ce am făcut în trecut cu capturile um, aruncate? Ce am făcut în această privință? ce am făcut uh, cu uh, capturile totale permise, cu tacurile. Trebuie să ne gândim foarte bine la această problemă. Trebuie să aducem pe pământ tot ce se prinde în mare. Cum putem implica pescarul? Cum putem să evităm ca aceștia să fie prejudiciați uh, ca urmare acestor practici? Dacă pescarii uh, sunt uh, cinstiți, ar trebui ca, captur, ar trebui ca capturile lor să se adauge la cotele din anii următori. Trebuie să analizăm uh, așadar mai în detaliu și problema raționalizărilor când discutăm regulamentul de bază. Trebuie să existe o colectare eficientă a datelor din statele membre, trebuie să știm um, care este uh, flota, care este capacitatea acesteia, Trebuie să știm dacă pescuitul uh, practicat este durabil, vrem să știm care sunt echipamentele de pescuit. Toate aceste informații trebuie să fie la dispoziția noastră, evident. O altă problemă importantă care a fost adusă în discuție de mai mulți uh, membri care au uh, pesc pescării artizanale în circumscripțiile lor este următoarea. Evident, trebuie să definim pescăriile artizanale, dar dacă vorbim despre resurse, trebuie să analizăm și problema populațiilor de, de foci și de animale de pradă, păsări și așa mai departe. Nu toate vor apărea pe lista uh, speciilor uh, amenințate. Tocmai, din contră, ele se uh, înmulțesc foarte repede, 700-800 de milioane de, de uh, tone de pește vor fi uh, amenințate ca urmare acestui fenomen. În emisfera nordică, uh, nu facem decât să furnizăm foarte, o cantitate imensă de, de uh, mâncare pentru aceste specii prădătoare. Creșterea, um, crescătorile de pește reprezintă o altă problemă importantă, o altă temă importantă. În anii precedenți au făcut multe studii care ne-au arătat că 8 milioane de tone de pește și produse din pește reprezintă cea mai mare piață de bunuri de consum de pe planetă. 60 până la 70% din acest consum reprezintă importuri. Se vorbește foarte mult despre protecția consumatorului și uh, trebuie ca aceleași uh, criterii să fie aplicate pentru uh, produsele importate, aceleași condiții care se aplică pescarilor uh, din Uniunea Europeană. Și astfel ajungem la uh, următoarea întrebare. În ce măsură uh, raționalizarea și concesiunile transferabile și cotele transferabile, contingente transferabile, cum pot ele să fie folosite în mod eficient? Nu, permi- nu putem permite companiilor mari să vină și să pe piața europeană și să creeze monopol. Trebuie să ne gândim și uh, ce fel de succes vor avea uh, pescăriile artizanale. Ce se va întâmpla cu uh, ele? Vor ajunge pe mâinile marilor corporații? Vor fi vândute către acestea? Vreau să-i mulțumesc uh, domnului uh, Salavracos și uh, celorlalți colegi pentru că au stabilit în mod foarte clar parametrii acestei tematici. Când discutăm, când vom discuta regulamentul de bază pentru 2014-2020 vom reuși să discutăm aceste probleme mai mult detaliu, detalii. În ceea ce privește fondurile pentru uh, politica comună de pescuit, am vorbit despre um, um, motoarele mai bune pentru bărci, um, am vorbit despre uh, cercetarea gestionării corecte a crescătorilor de pești. Am vorbit despre înființarea de centre de cercetare în acest domeniu în statele membre. Mulțumesc! <coughs> Grazie, Presidente. Anch'io condivido. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, susțin uh, modul în care a structurat domnul Saravracos acest raport. Cred că acest uh, raport din proprie inițiativă vine la momentul potrivit. Pentru că trebuie să găsim răspunsuri la întrebările referitoare la reformă. Uh, și să avem și o reacție la documentul Comisiei. Am câteva observații, dacă îmi permiteți. Eu cred că uh, în document ar trebui să apară mai puține întrebări. Există declarații pe care eu aș vrea să le transmit uh, Comisiei pe baza uh, opiniei Parlamentului, mai degrabă decât să adresez întrebări Comisiei. Dacă există o limită la polia comună de pescuit și dacă există o limită uh, la propunerile din alte rapoarte, aceasta este reprezentată de faptul că vorbim într-una despre argumente și uh, ne modificăm oarecum poziția. Ne gândim la concesiunile de pescuit transferabile, ne gândim la dimensiunile navelor și eu nu cred că în dezbaterea între Comisie, Parlament și Consiliu poate exista vreun element care să spună că peste 5 ani vom fi încheiat această discuție cu um, îmbunătățiri uh, tangibile pentru uh, situația peștilor. În Europa nu se petrece nimic care să ne uh, uh facă să ne gândim că viitorul va fi strălucit. Cred că documentul Parlamentului, acest raport din proprie inițiativă, ar trebui să facă acest pas uh, încrezător uh, înainte. Nu știu dacă suntem de părere că dacă am, apela, dacă am aplicat reforma uh, cu, din toată inima, așa, uh, am ști care, că rezultatul la sfârșit ar fi bun. Eu cred că, din contră, ar fi un rezultat negativ. El nu ar aduce uh, îmbunătățiri nici pentru uh, mare, nici pentru pescar, nici pentru stocurile biologice. Cred așadar că ar trebui să introducem un document mai multe principii. Acest document din propria inițiativă al Parlamentului e foarte util pentru că ne permite să încercăm să schimbăm premisele. Să încercăm să schimbăm cu adevărat uh, condițiile, mediul în care um, acționează operatorii economici. Să încercăm uh, cu adevărat să creăm un mediu curat și sănătos în, mediu, în mări, pentru că acesta este până la urmă finalitatea politicii noastre. Aș spune că din această reformă lipsește tocmai marea Tocmai am uh, adăugat uh, maritim la numere, numele fondului, dar nu se concentrează uh, acest fond pe mare ca receptacul, ca um, recipient care să poată ajuta la um, întoarcerea, la schimbarea acestui curent. Cred că acesta este lucrul pe care trebuie să-l să-l facem, să începem să analizăm uh, metode noi, cum putem recupera stocurile, nu să uh, discutăm despre limite și despre ceea ce uh, eliminăm lucrurile la care renunțăm. Ce vom face în practică pentru a uh, schimba această tendință, pentru a inversa? E vorba de o sărăcire structurată și progresivă. E vorba de o sărăcire constantă a mării. Și dacă nu ne vom concentra pe acest fenomen, nu va conta deloc ce facem cu uh, producția maximă durabilă sau cu uh, concesiunile de pescuit uh, transferabile. Nu contează dimensiunile plaselor și nu contează uh, ce facem cu contingentele. Pentru că nu facem decât să încurajăm pescuitul ilegal, punând noi limite. Cred că stă în puterea noastră să luăm câteva decizii curajoase, mai îndrăznețe. Eu v-am menționat doar câteva. Ele pot uh, părea revoluționare, dar am putea, de exemplu, să stabilim un obiectiv în care să spunem zonele majore, uh, anumite zone uh, importante ale Europei nu sunt zone de pescuit, nici pentru o lună, nici pentru două luni, nici pentru un sezon, ci pentru ani de zile am putea să uh, interzicem pescuitul în anumite zone ale Europei uh, pentru a permite ecosistemului să se reconstruiască. Astfel, uh, putem da un exemplu restului uh, lumii. La momentul de față nu facem acest lucru. Noi, în continuare, venim cu reguli noi, care nu ajută la nimic. Să vă vorbesc despre situația din Mediterană. Nu am vorbit despre acest lucru când doamna Rosbach și-a introdus raportul, pentru că acea discuție era oarecum diferită. Dar ce s-a întâmplat în uh, Mediterană e o situație cruntă. Implementarea regulilor uh, nu a dus la niciun rezultat peste 2 ani. A adus doar prejudicii sectorului pescuitului și nu a adus niciun fel de rezultat pozitiv. Lucru cel mai grav este că două treimi din Mediterană nici măcar nu sunt ape teritoriale europene. Uh, și în cele două treimele Mediteranei aceste reguli nu sunt uh, respectate. Aceasta este problema pe care nici măcar nu o luăm în vedere, în calcul. Spunem că Comisia ar trebui să analizeze măsurile pe care le-ar putea lua pentru a garanta pescuitul uh, durabil prin uh, acorduri cu uh, state terțe. Eu aș vrea ca Parlamentul să spună cât se poate declar că noi vrem ca uh, politica de pescuit mediterană să uh, fie legată nu de ceea ce uh, scoatem, nu de capturi. Pentru că este o mare închisă, ar trebui să avem uh, curajul să spunem că avem nevoie de o politică reală, comună, pe care să o susținem. Uh, sunt sigur că vom discuta acest subiect mai în detaliu când uh, vom vorbi despre politica externă, raportul doamnei Lövin, dar cred că acesta este raportul din propria inițiativă și că aici putem veni cu uh, valoarea adăugată. Acestea sunt cele două precizări pe care vreau să le fac. Vreau să mai uh, spun și alte lucruri, dar ideea cea mai importantă pe care vreau să vă transmit este că trebuie să ne asigurăm că marea este în miezul uh, politicii noastre. Trebuie să găsim un uh, sistem prin care interna relațiile internaționale să nu se concentreze doar pe convenții, indiferent la ce nivel sunt ele, la ONU sau în altă parte. Dacă analizăm perioada de timp uh, uh, în care dorim noi să implementăm aceste reguli, vom constata că toate mările noastre între timp au murit adică Marea Mediterană și Marea Neagră. Noua Mare Neagră, noua Mare Moartă nu va mai fi în Israel și Iordania, va fi uh, Marea Mediterană, dacă așteptăm să implementăm toate aceste reguli. Uh, în funcție de termenul limită de, amendament, de depunere a amendamentelor, cred că putem discuta aceste subiecte, dar trebuie să ne concentrăm pe inițiative îndrăznețe. Mă interesează opinia colegilor în legătură cu acest lucru. Nu trebuie să mai uh, tratăm problema cu nonșalanță, trebuie să venim cu idei uh, noi. Mulțumesc, doamna Lovin. Thank you, Chair, and... Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului raportor. Cred că este un raport foarte bun. Are foarte multe idei bune cu care suntem de acord. Există însă un element pe care aș vrea să-l văd, să-l regăsesc în raport și anume păstrarea stocurilor la un nivel peste cel capabil să producă randamentul uh, maxim sustenabil. Trebuie să fim deasupra acelei limite. Acest lucru e foarte important. Domnul Salavracu spune adesea că este nevoie să încurajăm uh, cercetarea, să avem date de ordin științific. E foarte important și acest lucru, de acord. Dar dacă avem stocuri suficiente, la un nivel sigur, peste cel uh, care este capabil să producă randamentul maxim sustenabil, atunci vom avea o, o zonă tampon. Știm cu toții că nu putem număra peștii din ocean cu precizie. De aceea avem nevoie de o măsură de siguranță, această zonă tampon. De aceea cred că stocurile ar trebui să fie menținute peste nivelul uh, celor capabile să producă randamentul maxim sustenabil. Acest lucru e foarte important, așa cum spunea și domnul Milana, ținând cont de faptul că trebuie să uh, avem grijă de sănătatea ecosistemului oceanic. Noi analizăm numai uh, logica pescărilor uh, care se referă la randamentul maxim durabil adică cât pește pot scoate din uh, ocean pentru a asigura o, un pescuit uh, durabil. Dar dacă privim problema din punct de vedere ecologic, avem nevoie de mai mult uh, spațiu de manevră. Domnul Salavracos menționează de asemenea faptul că este nevoie de sprijin economic pentru comunitățile care vor suferi în urma pierderii locurilor de muncă și așa mai departe? Sigur că da, este foarte important să ajutăm pregătirea profesională, reconversia profesională a acestor oameni, dar aș vrea să vă atrag atenția, dragi colegi, asupra acestui raport nou publicat din partea fundației economice uh, se numește uh, Locuri de muncă pierdute pe mare. Noua fundație economică a făcut un exercițiu foarte simplu și anume a calculat cele 43 de stocuri majore din Europa pentru a vedea cât pește pot ele să producă din punct de vedere al uh, randamentului maxim sustenabil. Și doar trei dintre acestea au potențialul de uh, 3, tone, 3 milioane de tone în plus pe an. Asta înseamnă un 3% pe an, iar plus valoarea o reprezintă doar, uh, reprezintă doar 3 milioane de euro ceea ce ar putea să susțină în jur de 100.000 de locuri de muncă. Atunci când vorbim de randamentul maxim sustenabil, oamenii cred că trebuie să reducem și mai mult cotele pentru a obține acest plafon. Dar dacă e vorba să apărăm și punctul de vedere al uh, contribuabilului european ca politicieni în acest moment de criză economică în care vrem să susținem formarea, crearea de locuri de muncă, atunci trebuie să observăm că există și strocuri de pește care sunt mult deasupra acelui uh, plafon al uh, randamentului maxim sustenabil. De asemenea, există și uh, industria utilajelor de pescuit și echipamentelor care poate crea uh, locuri de muncă sau în care eventual se pot pierde mai multe locuri de muncă. Trebuie să ținem cont și de aceste lucruri. Domnul Salavracos a mai menționat uh, creșterea costului carburantului. Toate studiile efectuate, inclusiv cel al Comisiei, arată că segmentul uh, flotei cel mai afectat de creșterea prețurilor la uh, carburanți sunt flotele mici Uh, flotele, uh, pardon, sunt flotele mari care afectează cel mai uh, puternic uh, ecosistemul. Flotele mici sunt afectate într-o măsură mai mică. Uneori nu se folosește uh, carburant deloc pentru că mm, deplasările pe mare se fac fără motor. De aceea trebuie să analizăm aceste, to- toate aceste aspecte. Trebuie să uh, avem grijă ca stocurile să se refacă uh, cât mai rapid, să avem grijă să nu se piardă uh, locuri de muncă. Cred că acesta este singurul mod în care trebuie să mergem înainte. Sunt de acord cu domnul Milan care spunea că zonele de interzic de interdicție a pescuitului sunt esențiale pentru refacerea stocurilor, nu numai în Europa, nu numai în Mediterană. Iar în ceea ce privește informațiile colectate, domnul Salavracos spune că statele membre ar trebui încurajate să furnizeze mai multe informații. Eu cred, din potrivă, că ar trebui chiar să fie pedepsite statele membre care nu furnizează informații. Și acest lucru ar trebui să fie inacceptabil. Statele membre trebuie pedepsite prin uh, uh, um, neacordarea de uh, sprijin financiar, prin neacordarea accesului la fondurile de pescuit. Mulțumesc, domnul Davis are acum cuvânt. And I'd like to echo the... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun și eu că raportorul a venit cu un raport echilibrat, realist, pe care îl salut și ca să vă dau un exemplu, mă gândesc la echilibrul uh, care se, uh, da, la dezechilibrele care pot apărea în urma introducerii cotelor uh, transferabile de pescuit. Cred că aici ar trebui să depunem amendamente și de mediu și Cred că colegii mei se sunt de părere că ar trebui să înlocuim acolo um, șal cu mei pentru a uh, elimina acea notă obligatorie. De ce? Eu nu sunt de acord cu această idee, pentru că măsurile de reducere a capacității de pescuit sunt deja la dispoziția statelor membre. Raportorul uh, uh, comentează foarte uh, competent în legătură cu regionalizarea. Domnul Saravracul să arată că trebuie să avem o abordare de jos în sus. Acele consilii regionale de gestionare trebuie să demonstreze că sunt în măsură să ia inițiativa și să facă pași înainte. În privința aruncărilor peste bord, sunt de acord că aceste practici sunt uh, inacceptabile în principiu. Unii vor spune că e imoral. 1,7 milioane de tone de pește perfect comestibil este aruncat uh, anual înapoi în mare. Doi colegi uh, din Scoția pot să vă confirme uh, Uh, experimentul uh, uh, pe care l-am organizat în legătură cu diferența dintre capturile totale și capturile aduse la țărm. Aceste capturi nedorite uneori depășeau așteptările pescarilor în cauză și, deși acest principiu nu se aplică peste tot, se demonstrează că interzicerea uh, Uh, aruncării peste bord implică obligativitatea aducerii capturilor la țăr. Și cred că poate fi pus în uh, funcțiune destul de rapid un sistem care să exploateze aceste capturi nedorite. Pescuitul artizanal sau pescare mică toți vrem să reglementăm acest uh, domeniu, dar să nu uităm că este răspunderea statelor membre în principal. Pentru că posibilitățile pescuit sunt alocate statelor membre și statele membre decid apoi cum uh, dau mai departe aceste uh, autorizații de pescuit. Pentru că vorbim de în jur de 4% din totalul pescuitului și uh, să nu uităm că pentru uh, populațiile din zonele de coastă acesta este singurul mod de a-și asigura existența. Uh, și dacă îmi permiteți să vorbesc și despre comentariile domnului Milan, pentru că el are o abordare cataclismică, catastrofică. Eu sprijin dorința sa de a vedea mai mulți pești în uh, mare și de a proteja mai mult uh, ecosistemele. Dar spuneți, domnule Milan, că dumneavoastră credeți că politica comună de pescuit nu ar ajuta stocurile biologice deloc. Sunteți foarte categoric și vă temeți că reducerea cotelor, de exemplu, ar încuraja automat pescuitul uh, ilegal eu cred că ține doar de voința politică să oprim pescuitul ilegal. În Scoția, de exemplu, existau în urmă cu câțiva ani foarte multe debarcări ilegale. Acestea au fost reduse dramatic în ultima, în ultima decadă. Avem uh, aici uh, doi uh, reprezentanți scoțieni care mă pot contrazice dacă nu este așa. Eu cred că acest regulament pe care îl vom vota în iulie spune că trebuie să ne îndepărtăm de această adoptare anuală de stabilirea cotelor, întâlnirile ministrilor și așa mai departe. Trebuie să ne uh, schimbăm abordarea, să ne uh, bazăm pe date științifice clare și acolo unde ele nu există să fie uh, încurajată colectarea lor sau producerea lor. Cred că da, sunt de acord că altfel nu vom putea pune capăt aruncărilor uh, peste bord. Sunt și eu pesimist în această uh, privință, dar cred că din uh, acest punct de vedere, mai multă reglementare poate face mai... Mulțumesc, domnul Hampton. Um, thanks, President. Mulțumesc, domnule președinte raportorul a adus în fața noastră un document uh, foarte cuprinzător. Am să mă concentrez în comentariile mele uh, asupra părților în care uh, nu suntem într totul de acord pentru că um, raportorul văd că a preluat deja foarte multe din sugestiile noastre de până acum. și ne bucurăm că din foarte multe dintre uh, alineatele acestui raport uh, transpare uh, realismul uh, abordării. Randamentul maxim, maxim sustenabil este o problemă care aduce în discuție, readuce în discuție um, uh, importanța țintelor și obiectivelor realiste pe care uh, ni le propunem, dar trebuie să ținem cont și de realitatea din teren în anumite cazuri. Aruncările peste bord, un scandal pe care toți îl cunoaștem, care continuă și prin care se distruge uh, pește comestibil, acest raport uh, pune problema de asemenea în mod realist și arată că prioritatea reformei trebuie să fie evitarea uh, capturilor nedorite, în primul rând, pentru că din discuțiile pe care le-am avut uh, și în Irlanda și în alte locuri, s-a pus problema planificării, debarcării pește, capturilor nedorite uh, și uh, s-a, uh, din, din partea uh, pescarilor uh, s-a desprins ideea de a scăpa cât mai repede și în orice fel de aceste capturi nedorite, nu doar prin simpla uh, impunerea unei interdicții. Raportorul de asemenea sugerează opțiunea unor proiecte pilot, s-a spus deja aici uh, că există proiecte pilot în desfășurare care se referă la reducerea aruncărilor peste bord și a capturilor nedorite. Nu cred că o interdicție poate să ducă la schimbarea comportamentului, ci mai, depa- mai degrabă motivarea pescarilor și sprijinul acestora în Scoția există foarte mulți uh, pescari care cooperează în acest program și uh, în mod benevol. Nu doar proiectul pilot poate fi uh, încurajat, ci și practici deja existente în anumite comunități pentru a ne asigura că de fapt nu îi pedepsim și pe aceia care de fapt fac progrese remarcabile. Aceștia trebuie încurajați să continue pe subiectul cotelor de pescuit transferabile, cred că acest uh, uh, aspect nu ar trebui să fie obligatoriu, ci ar trebui întâi să ne propunem să reducem supracapacitatea de pescuit în uh, anumite uh, state uh, sau națiuni care se bazează pe pescuit, au existat anumite um, planuri și chiar s-au dezafectat multe nave de pescuit, dar în acest fel s-au eliminat și locurile respective de muncă. Trebuie uh, să existe acest uh, tip de uh, concesiuni de pescuit transferabile, care însă trebuie să nu să nu se permită extinderea activităților lor Uh, sau uh, extinderea tranzacționabilității acestor cote peste frontiere sau chiar la nivelul între, întregii Europe, pentru că așa s-ar putea crea monopolul. Piața, efectele uh, constrângătoare ale pieței ar putea să ducă, să conducă la astfel de monopolizare. nu cred că există deocamdată suficiente măsuri de uh, protecție împotriva acestui fenomen. Mă bucur să văd că raportorul crede că reforma pescuitului nu trebuie decuplată de contextul socioeconomic în care se întâmplă, pentru că eu sunt foarte interesat de conservare și de durabilitate în domeniul Uh, pescuitului pentru uh, comunitățile dependente de pescuit. Aceste lucruri se leagă uh, inexplicabil și, de fapt, nimeni care nimeni, nimeni nu are mai mult de câștigat din succesul conservării, politicii de conservare și de durabilitate decât comunitățile de pescari care depind de aceste stocuri de pește pentru că o politică de pescuit uh, unidirecțională uh, aplicată până acum a dat greș în mod lamentabil, cu uh, reguli nerealiste și cote stabilite în mod aleatoriu. În trecut, cu taxele și cu cotele nerealiste, am cauzat direct creșterea numărului de uh, sau cantităților uh, de pește aruncată peste bord. Închei imediat, domnule președinte, regionalizarea sau descentralizarea trebuie să fie prima prioritate pe ordinea de zi, pentru că cred că toate uh, lucrurile la care m-am uh, Uh, referi și care apar în acest raport ar fi mai bine uh, puse în aplicare dacă luarea deciziilor și administrarea s-ar face pe baza regionalizării E, trebuie ca aceste organizații de gestionare regională să fie capabile să își uh, impună propriile decizii și politici de care ar depinde până la urmă propria lor supraviețuire. Sper să profităm de această posibilitate pentru a uh, întocmi uh, reguli de gestiune fezabile. Mulțumesc, domnul Ferreira. Vorbitorul nu are microfon. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și aș dori să fac o serie de comentarii asupra unor aspecte menționate aici. În primul rând, aș dori să spun că raportul acesta privind concepția generală a politicii comune de pescuit este evident că e vorba de o reformă asupra căreia avem puncte de vedere diferite și chiar opuse. Iar uh, raportorul este foarte abil din punct de vedere politic, pentru că încearcă să ajungă la un consens. Evident, cum spuneam, sunt uh, puncte de vedere diferite, chiar opuse. Deci era foarte complicată sarcina raportorului și cred că a fost foarte abil, a reușit să ajungă la un consens și clar că în anumite situații trebuie să alegi, pentru că nu poți să faci pe placul tuturor. De exemplu, una dintre teme este aceea referitoare la concesiile transferabile de pescuit, drepturile transferabile de pescuit. Aici nu există posibilitatea unui consens. Trebuie luată o hotărâre pentru că unii sunt de acord, alții nu, dar trebuie să accentuăm acest aspect. De asemenea, vreau să spun că raportul mi se pare echilibrat, <clears throat> are o structură echilibrată, mai mult decât uh, comunicarea comisiei. După părerea mea, are cele trei dimensiuni pe care trebuie să aibă politica de pescuit dimensiunea de mediu, dimensiunea socială și dimensiunea economică, care merită un capitol uh, distinct. Diligenciată. că iar aspectul acesta mi se pare că în propunerea comisiei nu este avut în vedere așa cum trebuie. În schimb, raportorul uh, tratează acest aspect uh, cu totul și cu totul diferit. Este un punct asupra căruia trebuie să-l felicităm pe raportor. Comisia pleacă de la principiu că definirea obiectivelor de mediu s-a făcut că aspectele sociale și economice o să se rezolve automat, dar nu este așa. Trebuie să definim clar obiectivele de mediu, evident, clar că o politică de pescuit trebuie să trateze aceste obiective, dar fără să lase deoparte obiectivele sociale și economice. Și cred că exact aceste puncte nu sunt tratate așa cum trebuie în propunerea comisiei. Apoi uh, aruncarea capturilor în mare, s-a vorbit despre acest lucru. Evident că există măsuri pe termen mediu și scurt. Raportorul s-a referit la câteva dintre ele. Selectarea echipamentelor de pescuit, dezvoltarea unor tehnici noi de pescuit e foarte bine și rezultă măsuri pe termen mediu și pe termen lung. Dar dacă dorim o politică care să elimine aruncările mare, așa cum trebuie să se întâmple, ce facem pe termen scurt? Sigur că trebuie să ne gândim și la măsuri pe termen scurt și să ținem cont că există diferențe foarte mari între realitatea uh, activităților de pescuit, pescuitului din nord și a celui din sud. Iar raportorul a menționat aceste aspecte. Nu au fost uh, actualizate metodele pe termen scurt. Eu am propus o serie de măsuri pe termen scurt în uh, după ce s-a publicat raportul uh, OCDE și uh, privind regulamentul organizării comune de piață, tocmai pentru a sprijini politica de eliminare a aruncărilor în mare. Sigur că e nevoie de o mică compensație. Costul de uh, a ajunge la țărm, costul de debarcare și așa mai departe. Proiectele pilot mi se pare o chestiune foarte importantă, posibilitatea de elaborare a unor proiecte pilot. Și colectarea datelor. Se insistă uneori pe ideea că trebuie sancționate țările care nu prezintă date. Sigur că ne gândim, eu știu că prin minune așa o să apară toate datele, dar nu e așa. Nu putem să ignorăm realitatea, realitatea cu care ne confruntăm, și anume că există state membre care au condiții total diferite. Și pentru ele accesul la date este foarte dificil. În unele state membre nu au mijloacele necesare pentru a colecta da, datele și în unele cazuri există și o lipsă de responsabilitate. Se manifestă și lipsa de responsabilitate a Uniunii Europene. Și apoi sunt și probleme legate de bugetul comunitar. Suntem într-o situație excepțională. La Lisabona, în tratatul de la Lisabona, se spune că această colectare de date este o competență exclusiv europeană. Nu e adevărat. Nu sunt de acord că nu e adevărat, ă, dar colectarea trebuie să se facă cu participarea statelor membre și este anterioară intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Nu se admite că mai mult de 50% dintre date nu pot fi finanțate. De aceea este esențial să ne gândim la această limită maximă. Și este important că în raport să existe această trimitere. Raportorul spune că trebuie să se acorde ajut, sprijin tehnic și financiar din partea Comisiei. Trebuie să se spună că trebuie sporită coparticiparea pentru colectarea de date care acum sunt finanțate numai în proporție de 50%. Dimensiunea socioeconomică, nu concesiunile de pescuit transferabile. Cred că aici trebuie să facem niște alegeri, iar alegerile pe care le avem în față sunt următoarele. Aceste concesiuni transferabile de pescuit să fie obligatorii, dar pe termen lung. Ne gândim acum că sunt obligatoriu numai dacă statele membre nu pot să dovedească că pot folosi alte metode. Asta nu este o soluție ori sunt obligatoriu și părerea mea este că nu trebuie să fie obligatorii pentru foarte multe motive, iar în dezbatere voi, menține, voi menționa aceste aspecte, ori sunt voluntare, nu, ori sunt facultative. Deci trebuie să fie foarte clar, ori sunt obligatorii, ori sunt facultative. Să încercăm să împăcăm și capra și varza nu se poate. pentru că aceste concesiuni de pescuit transferabile uh, nu sunt demonstrabile. Avem niște date empirice care arată că acest sistem pune probleme, probleme foarte profunde și că garanțiile de până acum nu au fost suficiente pentru a rezolva problemele. Deci nu merită să insistăm să avem garanții. Pentru mine este important să nu fie obligatorii. Și apoi, raportul ar trebui să fie mai clar. Pe de-o parte, mi se pare că are multe aspecte pozitive. Ce se spune despre locurile de muncă, despre planul de creare a locurilor de muncă, de formarea profesională, de faptul că trebuie să se țină cont de trăsăturile specifice ale pescuitului artizanal. Toate aceste aspecte sunt pozitive. Regionalizarea acum. Mie mi-ar plăcea să mergem puțin mai departe atunci când vorbim de pescuitul de proximitate, pentru că există zone, eu știu, specifice. Uh, propunerea comisiei în anume puncte merge, mm, nu știu, nu știu cum să spun, nu-mi place, nu-mi place. Ar trebui să dezvoltăm aceste zone de proximitate, apoi zonele de rezervă. Avem uh, aici o problemă cu cele 12 mile nautice. Ar trebui să lărgim această zonă este o idee care ar putea fi explorată. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Comisia, înainte de comisie, domnul Pat de Cooper are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi foarte pe scurt. Voi începe prin a-i mulțumi raportorului. Vreau să-l felicit pentru acest raport. Nu numai că este cuprinzător, dar este și concis. În sensul că atinge elementele la care ne-am referit în comunicarea noastră într-o manieră foarte concisă și sintetică, ca răspuns la elementele prezentate de noi. Dincolo de acest lucru, salutăm raportul, considerăm că în principiu este echilibrat nu subscriem necesarmente la toate cuvintele din acest raport, la toate aliniatele sale, dar considerăm că are a făcut eforturi pentru a găsi niște răspunsuri echilibrate la comunicarea noastră. Vreau să subliniez câteva elemente pe care le considerăm relevante. Raportorul pe bună dreptate arată că unul din elementele principale, două dintre elementele principale din politica de conservare sunt Uh, această producție maximă durabilă și atingerea producției cât mai curând cu putință. Uh, comisia dorește să stabilească un termen pentru acest lucru și uh, raportul susține această idee. Considerăm de asemenea că raportul exprimă susținere pentru abordarea noastră în ceea ce privește aruncările în mare. Sunt foarte multe elemente în această chestiune care trebuie uh, Uh, realizate și care trebuie, eu știu, determinate într-un fel sau altul în discuiile cu dumneavoastră și cu Consiliul și suntem gata să analizăm și să revizuim uh, modalitatea privind obligația de debarcare. Dar uh, toate elementele din raport sunt elemente care trebuie făcute nu numai la Bruxelles, ci care trebuie făcute cu toate părțile interesate, cu cei din teren Raportul eh, exprimă în concepția lui generală despre aruncările în mare susținere pentru propunerea Comisiei, așa considerăm noi. Eh, avem o atitudine favorabilă față de comentariile făcute atât în raport cât și în discuții privind elementele legate de durabilitatea socioeconomică și noi am încercat să exprimăm acest lucru în comunicare. Durabilitatea socioeconomică nu este exprimată numai în modul în care avem de-a face cu flota, ci și modul în care avem de-a face cu comunitățile costiere. Nu atât în regulamentul de bază, cât în propunerile pentru Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit. Am încercat acolo să exprimăm această dimensiune socioeconomică a politicii comune de pescuit. De asemenea, apreciem efortul făcut de raportor pentru a exprima a da atât de multă importanță problemei colectării datelor și faptului că politica comună de pescuit trebuie să se bazeze pe cunoaștere științifică este un element crucial al politicii noastre facem pași înainte, facem progrese în acest sens, dar mai avem mult drum de parcurs. S-a îmbunătățit uh, colectarea datelor, nu numai de către statele membre, cât și de către pescari, unitățile de pescuit. Noi considerăm că nu este numai o chestiune financiară ca răspuns la una dintre intervenții. În acest moment, statele membre nu folosesc nici măcar toate fondurile depline pe care le au la nivel european pentru colectarea datelor, deci trebuie să intensificăm raporturile în parteneriat cu acest domeniu, pentru că noi considerăm că putem face progrese, dar Mulțumim raportorului pentru că a subliniat această chestiune. Regionalizarea. Considerăm că, deși am fost criticați, uh, noi am, avem o propunere bună în ceea ce privește regionalizarea Știm uh, că tratatul ne permite doar niște căi de urmat, dar cum spuneam, noi credem că avem o propunere bună și când vom discuta mai în detaliu, oamenii încep să-și dea seama de acest lucru. Totuși, noi, Comisia, suntem gata să ne adaptăm propunerea la orice îmbunătățire care reiese în discuții și credem că în raportul raportorului toate elementele relevante pentru regionalizare sunt menționate sau nu rolul Consiliului Consultativ, abordarea de jos în sus, adaptarea la specificul local, deci secțiunea despre regionalizare este foarte apreciată de noi. Cam atât am avut de spus, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat posibilitatea să spun câteva cuvinte Dorim încă o dată să-l felicităm uh, pe raportor și pe echipa domniei sale și așteptăm să cooperăm în continuare. Mulțumesc foarte mult, domn. Domnule Salavracos, în încheiere. Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc tuturor colegilor și reprezentantului comisiei pentru observațiile făcute și observațiile constructive referitoare la acest proiect sunt de acord cu observațiile făcute de colegi. Aș dori totuși să spun câteva lucruri. După experiența mea de jurist, succesul unui instrument legislativ se bazează pe acceptarea instrumentului respectiv și pe punerea sa în aplicare. Trebuie ca un text legislativ să evolueze, să aibă posibilitatea să evolueze, să nu fie static voi, uh, am încercat să țin cont de toate aceste elemente când am redactat raportul. Raportul acesta este mai presus de orice o propunere, o propunere cadru. Și din experiența noastră, din funcționarea statelor membre, dacă ne gândim la anumite aspecte, ne întrebăm dacă nu cumva ar fi posibil să adoptăm un text mai în detaliu, cu obligații mai detaliate și care ar fi consecințele adoptării unui asemenea text pentru punerea lui în aplicare. Trebuie să știm de asemenea că trăim într-o epocă de transformări în Europa și că mai presus de orice trebuie să punem accentul pe crearea de noi locuri de muncă pentru europeni și pentru viitorii europeni. Pentru că știm că Europa astăzi reprezintă 10% din populația globului și produce 32% din PIB-ul mondial. Iar în 2030 uh, vom fi 4-5%, dar nu va mai produce decât 10-12% din PIB-ul mondial. Fie că vrem, fie că nu vrem, în 2030 Europa va avea cu 50% mai puțin europeni decât acum. Adică între timp uh, se vor naște în țările influențate de islam uh, câteva milioane de copii și n-am nimic împotriva islamului. Dar vreau să mă gândesc la viitor și să-mi imaginez cum o să arate situația în viitor. Trebuie, deci, să încercăm să păstrăm locurile de muncă în Europa, să le sporim, mai ales în sectoare cum ar fi pescuitul, unde cunoștințele necesare pentru a exercita această profesie nu sunt chiar atât de înalte și am putea să atragem șoma- șomerii și să îi interesăm pentru aceste locuri de muncă. În țara mea, de mult echipajele din flota greacă, care continua să fie prima flotă din lume, erau în majoritate greci. Acum nu mai e cazul. Așa încât îi mulțumesc foarte mult colegilor pentru toate întrebările pe care uh, le-au adus în discuție și eu aș dori ca textul meu să fie mai dinamic și mai pozitiv, mai constructiv, dar trebuie și ca măsurile propuse să poată fi puse în aplicare. Mulțumesc! Tot ce a spus dumneavoastră este foarte constructiv, n-am obiecții de făcut apropo de ce ați propus dumneavoastră, deci trebuie să vedem care va fi uh, poziția grupurilor politice, dar cred să, că trebuie să cooperăm pentru a propune acest raport în numele comisiei noastre Cred că trebuie să facem acest lucru și să acționăm colectiv. Mulțumesc foarte mult, vă reamintesc că data pentru propunerea amendamentelor este 7 mai, 7 mai la prânz, la ora 12. 7 mai la ora prânz, la ora 12. O întrebare am să vă pun, o întrebare. Se pare că este o înțelegere între comisie și secretariat. Vă propun o nouă schimbare uh, să analizăm acum punctul 7 înainte de 6. Deci să schimbăm 7 cu 6 a fost, cum spuneam, uh, o, schimbare. Raportorii sunt de acord să trecem la punctul 7 din ordinea de gând. Planul plurianual pentru somonul din Baltica și apoi o să trecem la pescuitul artizanal de la 6. Sunteți de acord? Da, bun. Punctul 7, deci în noiembrie conținutul propunerii a fost prezentat de comisie. Avem acum al doilea schimb de vederi. Vă rog să țineți cont de faptul că aici calendarul s-a modificat. Urmează o prezentare a proiectului în mai, se va vota în comisie în iunie și se va vota în plen în septembrie. Are cuvântul domnul Grobarczyk. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo wieloletni plan, plan... Mulțumesc, domnule președinte. Planul multianual pentru stocurile de somon din Marea uh, Baltică. Numele acestui uh, raport are ca scop adoptarea unui uh, regulament care să ne permită să restabilim uh, echilibrul între uh, aspectele economice, sociale și de mediu ale acestei chestiuni. Cred că aceasta trebuie să fie baza propunerii noastre. Pentru a ne desfășura activitatea în cele mai bune condiții, am început uh, un proces profund de consultări. Am discutat cu uh, pescarii, le-am cerut opiniile. I-am invitat să ne spună uh, părerea lor în legătură cu propunerea comisiei. Și uh, ne-am întâlnit de asemenea cu reprezentanții guvernului local, guvernelor locale și cu ONG-urile care sunt interesate în problema populațiilor de somon. Am discutat în special cu specialiști din Finlanda și din Suedia, pentru că în aceste două țări uh, stocurile de uh, somon sunt foarte bogate în uh, râuri. Am discutat de asemenea cu autoritățile regionale, cu consiliile consultative regionale, și am discutat cu uh, mulți oameni de știință. În cele din urmă am organizat și o reuniune a raportorilor din umbră. Am avut un, uh, schimb, un scurt schimb de opinii. Personal, eu am uh, adresat Comisiei Europene mai multe întrebări. Aceste întrebări aveau de-a face cu informațiile pe care um, le are la dispoziție Comisia, cu um, dreptul obligatoriu, dreptul uh, care se aplică în um, statele membre. Până acum, exercițiul a dus la concluzia că nu avem uh, la dispoziție suficiente date, suficiente informații. încă ne lipsesc uh, informații importante, deci încă suntem expuși riscului de a nu ne atinge obiectivul și anume de a realiza un echilibru între cele trei fațete pe care le-am menționat la începutul intervenției mele. Trecem acum la detalii În Marea Baltică se practică, după cum știți, pescuitul recreațional. Acest tip de pescuit nu este supus controlelor. și informațiile care ajung la Comisia Europeană în legătură cu această practică sunt um, adesea inexistente și cele mai, de cele mai multe ori sunt um, foarte um, puține. Să vă dau și un exemplu specific în legătură cu uh, diferențele dintre convențiile referitoare la denumirile uh, tipurilor de uh, nave, de exemplu. Se vorbește despre embarcațiuni uh, pentru agrement, uh, despre metode de pescuit uh, și navele folosite. Pe scurt, nu avem la dispoziție informații suficiente care să ne permită să controlăm acest tip de pescuit și uh, această metodă are uh, un, de pescuit are un impact uh, semnificativ asupra anumitor populații, anumitor specii de pești. Consiliul uh, Consultativ Regional a spus uh, exact opusul. Uh, acest consiliu uh, pune la îndoială baza raportului nostru, pune la îndoială volumul stocurilor de somon, uh, măsurile, importanța măsurilor uh, pe care le luăm noi în legătură cu uh, conservarea acestor stocuri de somon. Ar fi foarte dificil să, co- să cooperăm cu uh, Comisia, dar și mai greu să cooperăm cu Consiliul Consultativ Regional, cu RAC, pentru că uh, nu avem suficiente instrumente la dispoziție pentru a pune bazele unei strategii de cooperare. RAC-ul uh, vine cu uh, un set de propuneri diferite, cu soluții diferite pentru uh, protecția somonului din Marea Baltică. În ceea ce privește schimbul de opinii între raportorii din umbră, ați eh, dovedit că cele mai eh, importante sunt următoarele aspecte. În primul rând, eh, pescuitul de agrement și abordarea foarte limitativă a acestei metode de pescuit, foarte restrictivă, care ar trebui să fie reflectată în raport. Această problemă trebuie să fie soluționată odată pentru totdeauna. Uh, Mm, și nu doar în privința somonului din Marea Baltică, ci și în privința altor specii. O altă chestiune foarte importantă este cea a reproducerii. Comisia spune că articolul 5 prevede ca reproducerea să fie la nivelul de 75%. Noi considerăm că acest nivel este prea scăzut. S-a spus uh, anterior că nivelul reproducerii ar trebui să fie mai mare. Și noi um, am propus 80%. Acum problema restocării, reconstruirii strocurilor, uh, articolul 13. Procesul de reproducere ar trebui să se extindă Uh, pe o perioadă de șapte ani. După această perioadă, procesul trebuie să fie încheiat și oprit, astfel încât să se ajungă la un nivel normal și natural de reproducere în râurile Europei. Toate părțile ne-au spus că această propunere nu este bună. Nu putem uh, plecat de la premisa că după șapte ani putem uh, să încetăm să susținem procesul de reproducere a peștilor. De aceea venim cu o abordare diferită. Considerăm că după trei ani ar trebui să facem o revizuire pentru a verifica dacă reproducerea pe care naturală a somonului alb este, poate fi durabilă. Verificăm în primul rând trebuie să verificăm dacă această perioadă de șapte ani nu riscă să fie contraproductivă. Avem uh, zone, există zone care sunt uh, au stocuri suficiente pentru 25 de ani și trebuie să ținem cont de acest lucru. În privința controlelor, știm că nu există nu se monitorizează, nu se controlează suficient pescuitul de agrement. Știm că până acum nu s-au luat măsuri suficiente în această privință. Statele membre au neglijat acest aspect și, în plus, Noi am venit cu o propunere ca toate vasele de pescuit să aibă uh, registre de bord, jurnale de bord. Ne gândim la uh, navele uh, mici, de 3-4 metri lungime uh, și ar fi greu să limităm uh, această, această lungime a navelor. În articolul 20 se spune că 10% din uh, stocurile capturate trebuie să fie controlate. Eu cred că acest volum uh, trebuie să fie mult mai mare și anume, cred că 50% din toate capturile care ajung pe uh, pământ trebuie să fie controlate în planul multianual. De ce consider că așa trebuie să se procedeze? Ei bine, pentru că trebuie să avem la dispoziție suficiente informații pentru a evalua ce se petrece. Și în uh, concluzie, cred că trebuie să ne gândim și la impactul prădătorilor uh, asupra somonului, să mă gândesc la foci, de exemplu, am întrebat uh, Comisia dacă știe care este impactul acestor specii uh, prădătoare, răpitoare, asupra populației de somon. Se pare că nu există nici aici informații suficiente care să ne arate care este impactul real în regiunea Mării Baltice. Noi știm uh, că impactul este foarte mare. Am vorbit despre daunele enorme apărute uh, ca urmare a activității cormoranilor, prejudiciile masive aduse uh, somonului din sudul Mării Baltice. Cam atât doream să vă spun. Vă mulțumesc pentru amendamentele de până acum. Mulțumesc, domnul Valesa. Od razu chciałbym przejść. Mulțumesc, domnule președinte. Voi aborda imediat trei priorități. În primul rând, planul multianual. Acesta ar trebui să acopere pescuitul de agrement și comercial în uh, mări și pe râuri. Proiectul de raport uh, precizează doar foarte sumar uh, necesitatea reglementării pescuitului de somon. Cred că este, nu există temei pentru excluderea pescuitului de agrement din apă dulce și din mare. Sper că, că raportorul să țină cont de această observație. În legătură cu uh, pe baza datelor parțiale de care dispunem, acest uh, tip de pescuit duce la uh, mortalitatea somonului din Marea Baltică. Deci, cred că raportul ar trebui să vorbească despre toate tipurile de pescuit uh, și inclusiv cel cu undița. Se știe prea bine că în multe țări pescuitul de agrement uh, consumă până la 40% din cotele de somon, de exemplu, în anumite state. Pentru că aceste activități uh, de pescuit nu sunt reflectate în, în rapoarte sau registre, uh, este evident că sistemul de gestionare a somonului trebuie să fie revizuit. O altă problemă foarte importantă este specificarea tacurilor generale pentru râuri. Și trebuie, de exemplu, să menționăm uh, mai multe uh, măsuri de gestionare pentru uh, apele dulci. Mecanismul tacului este folosit în general pentru zonele marine. și uh, astfel um, explică dimensiunea internațională și reprezintă cheia stabilității ecosistemului. Noi avem condiții diferite în zona aceasta și avem nevoie de o abordare diferită. Avem nevoie de sisteme de gestionare pentru, anumite, pentru bazine, pentru albii anumitor râuri. Uh, cu anumite state uh, membre ale Uniunii Europene și cu statele terțe. Cred că aceasta ar fi o soluție mai bună. Abordarea Comisiei aici este uh, oarecum nouă și diferă față de mecanismele similare folosite până acum. De exemplu, pentru țiparul european, uh, și vorbesc despre comunicarea 1100 pe 2007 a Consiliului, Metoda folosită pentru repopularea, pentru refacerea stocurilor europene, de țipar european, trebuie să reprezinte un model pentru uh, repopularea cu alte specii. În legătură cu repopularea, nu, credem, nu cred că trebuie să așteptăm ca ea să aibă loc pe cale naturală. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ajuta acest proces, pentru că dacă eșuăm, este posibil ca stocurile să nu se refacă de la sine. Trebuie de asemenea să um, schimbăm și rezoluția privind uh, regenerarea somonului uh, sălbatic. Trebuie să ne asigurăm că restocarea se uh, face în toate zonele care, în toate zonele care au uh, populație de somon uh, sălbatic, de râu. Trebuie să promovăm dezvoltarea acestei specii, în special prin eliminarea hidrocentralelor. Mulțumesc, domnul Christiansen. Păi, eh, det er vigtigt, Mulțumesc, domnule președinte. Este important să avem un plan de gestionare a somonului din Marea Baltică. E important de asemenea ca stocurile să se îmbunătățească. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului uh, Grobacic pentru uh, cooperare. A fost o cooperare foarte fructuoasă și noi ne-am concentrat pe redactarea raportului final, dar ne-am concentrat și pe amendamentele grupului verzilor. S-a vorbit uh, despre uh, interzicerea pescuitului de somon uh, în largul mării. Acesta este un pas foarte mare, foarte îndrăzneț. Cred că toate um, tipurile de pescuit, inclusiv cel de agrement, trebuie să fie inclus în raport. Există capturi neraportate de somon din râuri și în alte părți care uh, sunt foarte importante, după cum am spus, și neraportate. Uh, trebuie să creăm instrumentele pentru a monitoriza astfel de practici amenințările create de om uh, um, pentru uh, somon nu sunt, uh, nu vin direct din sectorul pescuitului, nu, nu pescarii le-au creat. Comisia ENVI, prin avizul pe care îl pregătește, vrea să se ocupă de, să se ocupe de acest aspect. Am făcut mai multe amendamente, de exemplu la punctul 11 se cere creșterea cu cel puțin 30, 65 de centimetri. Se raportează foarte greșit capturile de somon uh, și de sardine și de păstrăv de mare, mă iertați. Aștept cu interes raportul. de? Uh, ok, ia nu. Mulțumesc că uh, domnul Con a spus că nu. Nu, doriți să interveniți? Ok. Da, vă rog. Der Kollege hat schon für unsere Fraktion gesprochen und uh, ich ziehe meine Worte. Äh, colegul Valesa a discutat deja, a vorbit deja pe numele grupului nostru. Mulțumesc foarte mult. Comisia, lasă. Comisia are cuvântul. Mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru că ne-a invitat. Am așteptat cu foarte mult interes comentariile uh, raportorului și uh, trebuie să vă spun că nu sunt în totalitate de acord cu faptul că nu avem uh, la dispoziție suficiente informații. De fiecare dată, bineînțeles, trebuie să uh, lucrăm cu datele de care dispunem. Chiar dacă nu am ținut cont de, dacă nu avem multe date în legătură cu pescuitul de agrement avem uh, date din partea oamenilor de știință uh, care au făcut studii uh, legate de somonul Marea Baltică, de exemplu Helcom, și acolo există date în legătură cu pescuitul de agrement. Acest uh, tip de pescuit nu a fost inclus în propunerea noastră inițială pentru că am considerat că uh, ar reprezenta o povară semnificativă pentru statele membre um, să gestioneze și colectarea datelor privind pescuitul de agrement. Dar suntem deschiși în această privință. Acum uh, realizăm că pescuitul de agrement reprezintă o parte importantă um, a capturilor de somon și așteptăm cu nerăbdare să vedem uh, raportul uh, final și, după cum v-am spus, vă stăm la dispoziție și pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc! Acolo, para finalizar, señora Grobarcic. Mulțumesc, domnul Grobarcic, în încheiere. Crutco, eh, ești eh, chodzi o opinie, Mulțumesc foarte mult. În privința avizului Envy, Sper că această comisie va aborda uh, subiectul cât mai curând. În legătură cu mărimea minimă, impresia mea este că această chestiune a fost tratată prea puțin sau cu, cu prea multă uh, strictețe. Cred că acest temă, această temă uh, va fi controversată în privința um, dimensiunilor somonului și al uh, păstrăvului de mare, aceasta a fost stabilită la 65. Știm că în cazul păstrăvului de mare 65 de centimetri reprezintă o dimensiune prea mare pentru că această specie este natural una mai mică. Și cred că trebuie să discutăm subiectul uh, mai în amănunt, mai în profunzime. În uh, privința intervenției Comisiei pe scriptul de agrement. Acest lucru este foarte, foarte important pentru noi. Noi ne-am bazat uh, avizul pe premisa că Comisia nu are respectivități date. Mulțumesc. Mulțumesc. Trecem acum la punctul 6, pescuitul artizanal și reforma politicii comune de pescuit. A avut loc un prim uh, schimb de opinii. Martie am, n-am terminat discuția și asta, astăzi este a treia discuție. Avem cam o jumătate de oră pentru această discuție. Domnul Ferreira are cuvântul să-și prezinte proiectul de raport. Președinte. Uh, Raportul pe care îl aveți în față, în legătură cu reforma politicii comune de pescuit și pescuitul artizanal, este rezultatul, după cum uh, puteți vedea foarte clar, activității pe care am depus-o în trecut și pe uh, și a fost elaborată uh, pe baza documentului de lucru Dezbaterea este foarte interesantă și constructivă. Avem multe contribuții interesante din partea colegilor și a grupurilor politice. Avem uh, avizul uh, Comisiei pentru Dezvoltare, a Comisiei pentru Problemele Femeilor și cred că aceste contribuții sunt foarte importantă pentru dezbaterea noastră și pentru raport. A fost un exercițiu destul de dificil și am încercat să condensez acest uh, exercițiu în uh, doar 6.000 de caractere, deși am uh, avut foarte multe idei și contribuții la dezbatere. Cred că, din punctul meu de vedere cel puțin, cel mai important aspect din raport este în acest moment faptul că putem uh, adăuga și uh, îmbogăți am, amendamentele. Dar trebuie să nu uităm că avem doar 6.000 de caractere la dispoziție. Așa că, pe scurt, eu cred că punctele cele mai importante sunt următoarele. Recunoașterea caracterului specific al uh, uh pescuitului artizanal, ceea ce duce la consecința firească a nevoii tratării diferite a acestui tip de pescuit în funcție de regiune. Avem nevoie de modele de management care să țină cont de caracteristicile și de problemele specifice uh, fiecărui, uh, fiecărei regiuni unde se practică acest tip de pescuit. nu ne-am dori o definiție prea strictă sau unilaterală pentru pescuitul artizanal, pentru că există aspecte foarte diferite de la regiune la alta care pot uh, influența definiția acestui tip de pescuit. Criteriile precum lungimea bărcii sunt uh, complet uh, irelevante în anumite situații. Trebuie să nu uităm importanța administrării pe plan local, spre deosebire de administrarea centralizată care a fost practicată în ani de zile în conformitate cu fosta politică comună de pescuit. Dacă aprobăm propunerea Comisiei în forma sa actuală, vom continua cu această abordare centralizată a politicilor de pescuit. Deci, definițiile și politicile vor fi aceleași, la fel de centralizate și ne vom confrunta cu noi probleme pentru că realitățile de pe teren sunt foarte diferite. Sectorul acesta nu este implicat în deciziile luate pentru reglementarea sa. Nu se ține cont de nevoile individuale ale uh, pescarilor, ale comunităților dependente de pescuit. De aceea, cred că administrarea pe plan local e foarte importantă. Pe urmă, dată fiind uh, diversitatea acestei industrii, diversitatea tipurilor de pescării în uh, Europa, dacă impunem un model unic, nu uh, vom avea succes. De aceea noi cerem în ceea ce privește concesiunile transferabile, noi spunem că statele membre ar trebui să fie capabile să definească aceste uh, cote, concesiuni transferabile și să uh, definească partea de flotă de pescuit afectată de uh, prevederile concesiunilor transferabile. Mai există aici un aspect foarte important nu e doar problema cantității capacității flotei, ci și a calității flotei. Pentru că dacă ne dorim să reducem pur și simplu uh, tonajul pe baza unor criterii de piață, cum uh, propune Comisia, nu vom obține o reducere reală de capacitate. Comisia dorește să folosească sistemul concesiunilor transferabile pentru a reduce capacitatea, dar uh, veți ajunge uh, în situația în care uh, flota sau drepturile de pescuit sunt concentrate, monopolizate Și chiar dacă un vas sau altul este dezafectat, asta nu înseamnă că se obține o reducere a capacității de pescuit ce trebuie să avem noi în vedere este nu doar cantitatea, ci și calitatea. Trebuie să facem un efort să ne asigurăm că pe viitor se va evalua altfel capacitatea flotelor, astfel încât cele mai uh, bune cele mai valabile nave din punct de vedere uh, economic, dar și uh, de mediu, să poată uh, să-și desfășoare activitatea. Deci ca flotele cele mai valoroase din punct de vedere de mediu, social și economic să aibă prevalența asupra celor care nu țin cont de aceste criterii de mediu sociale și economice. Se poate vedea deja impactul negativ al actualei politici comune de pescuit în țările unde există foarte multe comunități dependente de această industrie. Se simte nevoia unui instrument financiar pentru a sprijini Uh, pescarii uh, care practică pescuitul artizanal. Există astfel de instrumente în politica de coeziune, în politica de dezvoltare regională și trebuie să putem uh, accesa aceste fonduri astfel încât pescarii care practică pescuitul artizanal să fie sprijiniți în mod eficient. Se vorbește de asemenea despre o porțiune a fondurilor uh, maritime europene este dedicată pescărilor de uh, tip artizanal. Despre piața comună, despre organizarea comună de piață în domeniul pescuitului, cred că trebuie să crească uh, rolul acestei organizări comune a piețelor în stabilizarea uh, pieței uh, în sensul îmbunătățirii condițiilor în care pescarii își vând marfa. Pescările artizanale își vând marfa. Comisia propune uh, eliminarea actualelor uh, sisteme de control, dar asta nu este uh, asta nu este un factor de încurajare, ci mai degrabă aș Uh, opta pentru consolidarea măsurilor de reglementare ale pieței, pentru că cred că um, organizarea comună a piețelor joacă încă un rol important pentru pescarii ce practică pescuitul artizanal și își câștigă existența în acest fel. Am să închei spunând că cer în acest raport uh, măsuri de urgență care ar putea fi aplicate în cazul în care există dificultăți uh, majore, pentru că industria pescuitului artizanal este foarte expusă șocurilor externe, cum ar fi uh, o creștere bruscă a prețurilor uh, la carburanți. Accesul la credit ar putea fi îngreunat ar putea eh, exista fluctuații mari în eh, disponibilitatea stocurilor de pește, de resurse. Deci, eh, aceste pescării artizanale se confruntă cu probleme cu totul diferite față de flotele mari. Am ascultat dezbaterea la raportul lui domnului Salafraxis și cred că dânsul spunea acolo că Flotele mari sunt afectate mai puternic de uh, creșterea prețului la uh, carburant, dar eu uh, sunt uh, de părere că pescările de dimensiuni reduse se adaptează mai greu unor astfel de schimbări, mai ales dacă ele se petrec uh, brusc. Dacă vrem să păstrăm pescuitul artizanal, trebuie să existe un fond de urgență care să ne permită să intervenim în uh, astfel de situații pentru a apăra în principiul uh, Iar acum, în ceea ce privește extinderea uh, zonei de 12 mile marine, cred că este o măsură care uh, și-a dovedit viabilitatea. Rezultatele au fost pozitive și cred că ar trebui extinsă această uh, zonă până la uh, limita platformei continentale, chiar și în cele mai îndepărtate regiuni, pentru că și acestea sunt sensibile din punct de vedere uh, ecologic Cred că ar trebui să extindem zona uh, economică exclusivă până la 100 sau chiar 200 de uh, mile uh, marine. Mulțumesc uh, foarte mult și aștept contribuțiile colegilor. Mulțumesc, uh, domnule Ferreira. Sunt cinci vorbitori care doresc să se exprime, deci maxim două minute, șase, șapte minute, pentru că altfel Doamna Fraga, aveți cuvântul două minute. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am uh, să încerc să respect cele două minute. În primul rând, uh, apropo de raportul prezentat, insist pe necesitatea de a da o nouă definiție pescuitului artizanal costier și să includem această definiție în politica comună de pescuit. Nu să nu spunem că pentru că sunt multe criterii nu putem alege unele criterii. Eu voi propune o nouă definiție a pescuitului, pescuitului costier mai bună decât cea pe care o avem acum. acum. Tema concesiunilor de pescuit transferabile dumneavoastră considerați că nu sunt uh, potrivite pentru că în propunerea comisiei se spune că pescuitul costier să fie ex, uh, exclus din aplicarea acestor concesiuni. Deci critica dumneavoastră se adresează unei chestiuni care în teorie nu se va aplica pentru că ține de subsidiaritate, deci mi se pare exagerat. În ceea ce privește faptul uh, că pescuitul costier este afectat mai ales de criză. Nu, criza afectează întreg sectorul, afectează sectorul în funcție de echipamentul de pescuit pe care îl folosește, de vasele, de cantitatea de combustibil folosită și așa mai departe. Cât privește capacitatea flotei, articol 8, cred că pescuitul costier artizanal trebuie uh, să se reducă și să se adapteze la resurse. În general, aici nu există supracapacitate, spuneți dumneavoastră, dar nu e adevărat. În foarte multe locuri există supracapacitate și nu există adaptare la resurse. Deci, insist, pescuitul costier artizanal actuează în uh, ecosistemele maritime cele mai sensibile, cele care sunt aproape de coastă, deci nu poate fi exclusă de la reducerea capacităților, acolo unde este necesar, dar eu cred că este în general necesar. Cât privește tema, am să închei, domnule președinte, pentru că am depășit cele două minute. Cât privește principiul libertății de acces, este un principiu de bază al politicii comune de pescuit. Și cred că suntem cu toții de acord că a fost o derogare de la cele 12 mile pentru a proteja pescuitul artizanal. Dumneavoastră spuneți că zonele ultraperiferice, acestea cu 200, nu cred că e o problemă a pescuitului artizanal. Deci cred că orice derogare de la principiul libertății de acces trebuie să fie justificat științific. Iar în cazul acesta nu cred că 200 de mile țin de pescuitul artizanal, așa încât nu sunt de acord cu acest aliniat. Vă mulțumesc, domnul Vezel. Excusez-moi, je n'avais pas entendu, monsieur le Mă iertați, nu v-am auzit de la început, domnule președinte. Foarte pe scurt și rapid vreau să <clears throat> reafirm aici câteva generalități, pentru că nu avem timp să intrăm în detalii. Raportul domnului Ferrera pare că merge într-un sens foarte bun. Vom, interveni, vom interveni cu amendamente pentru a-l îmbogăți, desigur. Eh, există încercarea de a da o nouă definiție acestui pescuit artizanal și de a deschide această definiție ca ea să acopere mai bine fenomenul, ținând cont și de alte criterii decât cele reținute de comisie. Am ascultat-o pe doamna Fraga, care cerea redefinirea pescuitului artizanal în alt cadru. Trebuie să susținem această activitate pentru ca să știm exact despre ce vorbim. În al doilea rând, raportul uh, domnului Ferrer atrage atenția asupra unui tip de activitate care, e vorba de pescuitul costier, artizanal, de la pescară mică, care este creator de locuri de muncă și care creează mai multe locuri de muncă și este mai puțin uh, consumator de resurse îmi cer uh, scuze că nu suntem de acord în această privință, doamnă Fraga. Dar, cel puțin pe fond, suntem pentru un tratament diferențiat al pescuitului la scară mică, care să fie introdus în noua politică comună pentru pescuit, dar nu trebuie să mergem către un statut uh, de derogare, de excepție, care să separe acest sector. Din contră, trebuie să facem exact opusul, adică tot ceea ce figurează în acest raport să apară și în politica comună de pescuit, iar prioritățile acestei politici comune să se uh, axeze pe o mai bună conservare a resurselor. Mulțumesc, domnul Davis. Briefly, Chairman. Foarte vă scurt, domnule președinte, Pescuitul pe scară mică, da, multe locuri de muncă, mai multe decât în restul flotelor de pescuit și atunci când se practică bine, costurile de mediu sunt minime. Aș spune însă că nu e întotdeauna așa și o barcă de 12 metri poate prinde foarte mult pește. Dacă avem multe astfel de bărci, iată o cantitate foarte mare de pește. Dar asta nu mai înseamnă pescuit pe scară mică. În ceea ce privește cotele transferabile, iarăși nu cred că suntem într totul de acord. Ceea ce propune Comisia este acces la resurse în conformitate cu un singur sistem, un sistem unic, dar cotele transferabile nu sunt uh, uh, un sistem unic. Cotele naționale sunt una și concesiunile transferabile sunt cu totul altceva. În al doilea rând, se pune problema banilor. Să le dăm mai mulți bani. Cred că aici ne suprapunem cu unele din obiectivele din propunerea Comisiei, care încearcă să sprijine comunitățile costiere pentru diversificare și așa mai departe, dar dacă le dăm mai, multe, mai mulți bani doar pescarilor, Uh, nu știu dacă este corect. Nu înțeleg Nu înțeleg acel argument uh, privind creșterea, extinderea suprafeței de la 12.000 la 200. Vorbim de o suprafață enormă și nu înțeleg care este motivul acestei extinderi. De aceea, probabil că nici nu figurează în uh, propunere. Mulțumesc, domnule Davis, domnul Elson. Tack, herr ordförande. Jag tror jag kan prata svenska. Och eh, jag... Eh, domnule președinte, cred că pot să vorbesc suedeză, nu așa? Da. Vreau să vă spun că eu sunt un membru mai nou al Parlamentului European și sunt de asemenea membru în comitetul, în Comisia Regii, unde discutăm uh, tot acest subiect. Problema pe care am pus-o eu acolo este cea a fermelor de acvacultură care sunt foarte importante pentru reproducerea uh, peștelui și pentru crearea de locuri de muncă. Avem nevoie de aceste ferme de acvacultură la scară mică și trebuie să sprijinim această activitate. Este o dezbatere foarte intensă în nordul Europei și cred că trebuie să revenim la acest uh, subiect, să-l analizăm, pentru că are și el importanță. Mulțumesc, doamna Miranda. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna Crespo pentru noua răspundere și am depus două întrebări una legată de punctul 11. Raportorul vorbește de susținerea de la FEM a practicilor uh, durabile de culegerea fructului de mare. În spaniolă se numește marisqueo, deci o greșeală de traducere care s-a remarcat și la regii. Eu știu, nu numai culegerea de uh, fructe de mare, și cultivarea, creșterea de fructe de mare. Deci, deci aici, acest lucru sunt două chestiuni diferite care trebuie să meargă împreună. Și apoi, punctul 14, vă referiți aici la crearea unor mecanisme specifice de susținere în situații de urgență, cum ar fi catastrofele naturale ar trebui să ne gândim aici la mecanisme de urgență în ceea ce privește marea neagră sau contaminarea apelor sau când nu se face epurarea apelor, cum se întâmplă în Galiția, uh, unde acolo nu se uh, epurează apele și atunci nu se, fac, nu se beneficiază de ajutoare. Sunt situații de catastrofe umane, de persoane care nu pot să recolteze Uh, fructele de mare nu se bucură de uh, ajutoare. Deci e vorba de lipsa de apă și de uh, catastrofele produse de om, cum ar fi Marea Neagră, nu? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Miranda, domnul Presedo. Mulțumesc, domnule președinte. Unele din aspectele aduse în discuție Uh, arată o bună orientare a domnului Ferreira și pot fi întărite. Unul care se refer, o chestiune se referă la definiție și unde se pescuiește, ce tip de echipament se folosește, ce tip de produs, cât durează, cât se stă pe mare. Cred că ar fi important să ținem cont de aceste aspecte. Și apoi trebuie să uh, întărim și ideea acvaculturii, pentru că în domeniul pescuitului Uh, aspectele acestea au un impact asupra mediului și trebuie să ținem cont de ele în programele noastre, ca și de diversitatea activităților legate de pescuit. Deci cred că pescuitul artizanal și pescuitul costier ar trebui să intre uh, pe aceeași linie cu uh, agricultura de mici dimensiuni. Ar trebui să insistăm pe ideea informării consumatorilor și să ne asigurăm de participarea pescarilor în, pescarilor în sistemele de gestiune. Domnul Milana. Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, eu sunt de acord cu l'impianto. Ehm. Tot foarte pe scurt, vreau să vă spun că sunt de acord cu abordarea domnului Ferreira, dar de asemenea, sunt de acord și cu ceea ce spunea doamna Fraga. Cu alte cuvinte, nu putem spune că pescuitul la scară mică este același uh, în toată Europa. Există tehnici diferite, există tehnici invazive care dăunează mediului, chiar dacă lungimea uh, bărcilor este mai mică de 12 metri. Este nevoie de o nouă definiție uh, Uneori, acești uh, pescari artizanali provoacă pagube ireparabile în uh, mediul acvatic și trebuie să ne gândim cum să ținem cont de toate aceste aspecte în noua definiție. În foarte multe state membre, efortul uh, de pescuit la scară mică Uh, duce la situații uh, caragioase. Uh, vă dau un exemplu din Italia. Efortul de pescuit este definit în funcție de mai multe condiții. Avem pesc pescării la scară mică cu motoare și uh, plase care uh, nu pot uh, depăși 4 km în uh, Mediterana și mai avem o condiție care impune o putere a motorului mai mare. Însă, pescarii folosesc de obicei motoare de 5 cai putere, dar asta duce la condiții uh, periculoase pentru pescari care trebuie să iasă uh, cel puțin 8 uh, km în larg cu motoare care pot să nu facă față acestui efort. Deci trebuie să ținem cont de caracterul specific al pescuitului la scară mică și sunt de acord că este nevoie de linii de sprijin dedicate pescarilor artizanali, cu condiția, bineînțeles, ca aceștia să contribuie la conservarea mediului. Și mai cred că este nevoie de o rețea de zone protejate în mare, pentru că 80% din activitatea de reproducere a peștilor este la o distanță mai mică de 12.000 de țări. Trebuie definit uh, foarte uh, bine, foarte riguros ce înțelegem prin pescuit la scară mică și trebuie să fim foarte eficienți cu măsurile de sprijin. Da, Mulțumesc, doamna Lovin. <coughs> Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu vroiam să sprijin ce au ce a spus uh, colegul meu, domnul Vize, și trebuie să adaug că nu înțelegem de ce pescuitul uh, la scară mică are nevoie de reglementări specifice care aproape că exclud acest tip de pescuit din cadrul uh, politicii comune de pescuit. Cred că este foarte important să subliniem că unele dintre uh, idei uh, circulate aici pot fi delegate la nivelul statelor membre. Putem prevedea linii speciale de credit pentru pescuitul la scară mică. Putem acorda cote de pescuit transferabile pescarilor artizanali, cu condiția ca ei să desfășoare o activitate durabilă și care să țină cont de uh, mediul înconjurător. La punctul 11 din raportul dumneavoastră, în versiunea în limba engleză, se spune că ar trebui să acordăm fonduri pentru modernizare și înnoirea flotelor. În versiunea suedeză se spune renovare și modernizare. Nu știu dacă e același lucru și nu știu exact ce înseamnă asta? E vorba de bărci noi sau de repararea celor vechi? Mulțumesc foarte mult. Comisia are acum cuvântul. Domnul Pat de Cooper. Thank you. Um, and neither would we, I would say. Da, nici noi uh, aș adăuga dacă vă referiți aici la construcția de noi uh, nave. Am câteva comentarii foarte pe scurt, n-am să intru în uh, problema definiției, pentru că e un aspect uh, pe care l-am explicat deja și aveți propria dezbatere pe această temă în desfășurare în comisie. Este clar din această uh, propunere că nu dorim să evităm diferențierile, ci din potrivă, dorim să facem diferențieri între uh, pescuitul uh, la scară largă și cel la scară redusă. Există elemente specifice din politica uh, comună de pescuit care se referă numai la pescuitul artizanal. S-a vorbit aici despre excluderea pescuitului artizanal din uh, sfera de aplicare a politicilor comune de pescuit. Nu este adevărat și, de asemenea, avem o, o număr uh, de excepții foarte clare uh, în ceea ce privește flotele foarte mici, e vorba de uh, lucruri care ar putea fi prea scumpe pentru uh, pescuitul artizanal. Ne referim aici la anumite echipamente electronice de localizare și uh, urmărirea bancurilor de pește și așa mai departe. Și vreau să vă mai amintesc și de faptul că, deși e vorba de un mic articol, vom aplica criteriul uh, mărimii flotei de pescuit pe, stare, pe scară mică la nivelul statului membru pentru a decide sumele pe care le poate primi fiecare stat membru pentru această activitate. Am mai spus și din păcate nu se reflectă în acest raport, dar poate că mai putem colabora pe această temă. Am insistat foarte mult pe politicile de conservare. Acestea ar trebui să fie aplicabile oricărui, uh, oricărei nave din Uniunea Europeană, indiferent de mărime, indiferent de caracteristicile echipamentului de pescuit. Pentru că aceste măsuri se referă la conservarea stocurilor și nu la uh, protecția navelor sau a pescarilor. Și încă ceva, credem că în ceea ce privește um, încurajarea administrației, administrării pe plan local, propunerea noastră contribuie la consolidarea acestei administrări pe plan local și încurajează autoritățile uh, locale să se implice mai mult în luarea deciziilor. Pe de altă parte, credem că uh, în organizarea comună a pieței consolidarea rolului organizațiilor de producători poate contribui la uh, creșterea rolului uh, autorităților locale. Sigur că uh, nu ne propunem să uh, furnizăm uh, pescarilor un venit uh, decent, însă dorim să contribuim la uh, creșterea nivelului lor de trai prin îmbunătățirea organizării comune de piață și a condițiilor uh, de uh, pescuit. Mulțumim încă o dată Comisiei. Mulțumesc, foarte mult. Domnule Ferreira, în încheierea dezbaterii aveți cuvânt. Obrigado, eh, Presidente, e agradeço a todos os contributos. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la dezbatere. Am de făcut câteva comentarii. Definiția pescuitului artizanal. Recunosc că este necesară o asemenea definiție, că trebuie să avem o asemenea definiție. Și l-a spus, a spus acest lucru doamna Fraga dacă apărăm accesul preferențial la anumite Uh, măsuri din fondul FEM, trebuie să avem niște obiective. Trebuie să avem o definiție cât mai obiectivă cu putință pentru a putea vedea cine poate beneficia de aceste susțineri preferențiale. Cred că doamna Fraga a avut o contribuție foarte mare pentru că a propus un criteriu de durată. Nu vreau să spun că este unicul criteriu, dar trebuie să le combinăm este un bun punct de plecare și contribuie la îmbunătățirea propunerii Comisiei. Durabilitatea. Pescuitul costier trebuie să se adapteze la resursele disponibile și nu trebuie să existe niciun fel de îndoială. Doamna Lovin se refera la acest lucru, iar în acest raport nu există niciun punct care să propună faptul că pescuitul costier să rămână în afara conservării resurselor. Și nici Comisia nu-și propune nicăieri ca pescuitul artizanal să rămână în afara regulilor. Regulile trebuie să fie universale. Ce dorim noi? Dorim ca acest cadru legislativ să nu fie aducă prejudicii pescuitului artizanal. Să existe o discriminare pozitivă pentru că trebuie să recunoaștem trăsăturile specifice ale acestui sector. Deci cadrul legislativ trebuie să fie compatibil cu conservarea viitoare a acestui segment să nu distrugem acest segment cu măsurile pe care le adoptăm. Să încercăm ca acest cadru legislativ să fie compatibil nu numai cu ideea de conservare, dar și cu ideea de a rezolva multe din problemele cu care se confruntă acest uh, sector. Nu putem să-l lăsăm cu totul și cu totul pe din afară. Apărăm de asemenea, susținem de asemenea această idee. Punctul 6 din uh, raport sintetizează foarte bine ce înțelegem noi prin gestiunea de proximitate. Ideea este să eliminăm modelul existent, adică gestiunea centralizată care e departe de realitate tot felul de măsuri pe care nu le înțelege nimeni și care nu se pot adapta la realitate și care sunt greu de aplicat și care nu pot fi controlate și sunt și foarte scumpe. Iar rezultatele sunt complet diferite față de cele urmărite inițial. Așa că propunerea de regionalizare a Comisiei nu este suficientă. Nu rezolvă nevoia urgentă de descentralizare iar promovarea unei gestiuni de proximitate este foarte importantă. Punctul 6 spune clar ce înțelegem prin gestiunea de proximitate. Doamna Prava spune că nu putem să ignorăm uh, impactul pe care îl are acest domeniu asupra resurselor. Spunea și domnul Davis acest lucru. Sigur că are impact asupra resurselor și trebuie să recunoaștem acest lucru. Este o problemă care e menționată aici. Trebuie să cunoaștem mai bine realitatea acestui sector. Reforma aceasta încearcă să transforme o realitate care este necunoscută și Comisia recunoaște acest lucru când spune că deocamdată nu are studii studii pe care ar fi trebuit să le aibă de multe vreme privind supracapacitatea unde există ce state membre, ce pescării, ce surse, ce segmente de flotă. Nu avem informațiile necesare. Vrem să transformăm o realitate pe care nu o cunoaștem și evident riscul este să facem prostii. De aceea este bine să ne îmbunătățim cunoașterea realității. Și apoi impactul pescuitului artizanal asupra resurselor este important. Dacă ajungem la concluzia că între unele statele membre există capacitate pentru pescuitul artizanal, atunci trebuie să ne adaptăm la resurse și sunt de acord, sigur că niciun segment nu trebuie să rămână în afară. Dar evident, cum se face adaptarea la resurse? Există mai multe posibilități. Una, Comisia spune că piața trebuie să facă acest lucru. Operatorii mai competitivi din punct de vedere comercial și financiar sunt cei care prevalează și ceilalți sunt eliminați. Eu am o viziune instinctă. Nu trebuie să fie piața cea care să regleze singură această situație. Avem nevoie și de alte uh, criterii. Trebuie să eu știu, să ne gândim la impactul asupra resurselor, durabilitatea socială și de mediu, numărul de locuri de muncă create și criteriul de competitivitate economică. Iată de ce spuneam că reducerea capacității flotei atunci când trebuie pusă în aplicare, nu trebuie pusă în aplicare numai pe baza regulilor de piață, putem să abordăm această situație altfel, având niște norme. Dacă, eu știu, constatăm că există supracapacitate, poate trebuie să reducem anumite sectoare, dar sigur să le reducem selectiv și să nu fie numai piața singurul factor care hotărăște concesiunile de pescuit transferabile. Aici eu nu fac deosebire între diversele mecanisme există o serie de nevoi, de necesități și încercăm să creăm ceva deosebit. Adică pentru mine ambele instrumente sunt acele. Și apoi trecând la ideea celor 200 de mile. Și de ce propun eu uh, lărgirea la 200 de mile în zonele ultraperiferice? Doamna Fraga și aduce aminte că am fost împreună în insulele Azore și am auzit de foarte multe ori ni s-a explicat de multe ori care sunt bazele acestei cifre. Pentru că acolo operează flote care sunt legate de comunitățile de pescari. Flote care ar putea fi inclusă în pescuitul de mici dimensiuni și care funcționează pe aceste distanțe. Sunt zone biologice foarte delicate, unde există o concentrare preferențială de resurse. Este vorba de resurse marine foarte importante și dacă există o presiune mare asupra resurselor și dacă trebuie să reducem presiunea, atunci trebuie să recunoaștem că să ținem cont de cei care sunt legați istoric de locul respectiv și nu sunt flotele cele mai competitive din punct de vedere economic. Trebuie să avem în vedere și factorul istoric, legăturile istorice cu zona respectivă. Așa cum spunea doamna Fraga, dacă există liberul acces și este un principiu de bază, deci dacă liberul acces este un principiu de bază, atunci trebuie să recunoaștem că există situații în care uh, resursele trebuie cumva restrânse sau trebuie restrâns accesul la resurse. Ar trebui să se acorde preferință comunităților care au legături istorice foarte clare, foarte strânse cu resursele respective. Mi se pare corect așa. De aceea dorim să lărgim zona de acces exclusiv și să nu o menținem așa uh, mic, pentru că altfel, în felul acesta putem să diminuăm uh, presiunea asupra resurselor, acordând preferință celor care sunt mai aproape. Și cei care beneficiază de aceste uh, resurse le vor folosi în favoarea dezvoltării comunităților costiere. Aceasta este baza acestei idei. Pentru a consacra acest principiu al accesului exclusiv, aș dori să mă gândesc nu numai la răgirea zonelor ultraperiferice, și la alte regiuni. Cum uh, se spune aici, la platforma continentală, de exemplu. Doamna Miranda și domnul Prezedo au făcut niște observații referitoare la uh, activitățile care țin de cultura tradițională. Ele nu au, nu au fost incluse aici, deoarece obiectivul uh, acestui raport era pescuitul. Dar sigur că există o mare apropiere și cred că putem să menționăm uh, acvacultura și cred că amendamentele pot să îmbunătățească acest raport. Cred că îl vor îmbunătăți. Ultima întrebare de la doamna Lomin. Uh, semnificația renovării flotei. Asta este semnificația. Sunt situații în care pescarii sau embarcațiunile, eu știu, embarcațiunile au 30 de ani, ceea ce pune probleme de siguranță pentru cei care lucrează pe acele embarcațiuni. Sunt probleme de durabilitate, sunt embarcațiuni care nu sunt eficiente, care folosesc prea mult combustibil, deci ar trebui renoită flota asta care e veche. Și nu putem să spunem că nu se mai renoiește flota și cu asta punct. Și să așteptăm ca cei care au uh, embarcațiuni foarte uh, vechi să iasă la pensie sau să dispară în neant. Nu, ă, trebuie rănoită flota. Sigur că nu trebuie să sporim ă, efortul de pescuit, dar există o serie de factori ă, care duc la ideea de înnoire, durabilitate, mediu, siguranță. Nu putem pur și simplu să adoptăm o măsură că nu se mai renoiește flota. Flota trebuie renoită, modernizată după niște criterii, criteriul durabilității de mediu. Mulțumesc, uh, domnule Ferreira, amendamentele pe 7 mai, toate până acum pe 7 mai la ora 12 la prânz. Eu cred că noi Ah, parece que no. Se pare că nu o să avem amendamentele traduse. Uh, cred... Discuția va avea loc pe 30-31 mai și votul în comisia din iunie și nu știu dacă vor fi traduse. Uh, dimensiunea externă a politicii de pescuit comune. Aici, uh, pentru amendamente, termenul e 8 și nu 7 mai. Tot la ora 12. Este un uh, raport din proprie inițiativă prezentat de comisie. Am avut în martie câteva schimburi de idei, ne-a prezentat proiectul de raport și înainte de termenul pentru amendamente, am hotărât să mai facem astăzi un schimb de vederi pe marginea acestui proiect și dau cuvântul doamnei uh, Lovin. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem posibilitatea să facem un schimb de vederi pe marginea raportului. Avem ceva mai mult timp la dispoziție. Nu voi vorbi foarte mult în introducere. Am făcut deja introducerea la reuniunea anterioară. Raportul vorbește de la sine. Noi propunem ca Uniunea Europeană că flota care pescuiește în afara Uniunii Europene să respecte același standarde de durabilitate socioecologică. Avem un număr de propuneri privind sporirea inițiativelor din partea Uniunii Europene pentru a spori capacitatea, construcția capacității și, de asemenea, analizăm și acordurile private, însă aștept cu nerăbdare discuția și observațiile făcute de colegi privind posibilele amendamente. Deci mă voi opri aici. Bine, mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Spinoza. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc încă o dată doamnei Lovin pentru activitatea extraordinară pentru redactarea acestui raport. Este foarte important și necesar. Am mai discutat înainte pe această temă, dar mai există un punct care mă interesează și anume aruncările peste bord și anumite specii de pești prinse în afara Uniunii Europene. Adică să li se aplice aceeași interzicție de aruncare ca și în interiorul Uniunii Europene ne confruntăm cu probleme mari, încercăm să raționalizăm uh, această interdicție în interiorul Uniunii Europene. Cum credeți că o să funcționeze acest mecanism în afara Uniunii Europene? Sunt de acord cu dumneavoastră dacă aplicăm un, niște regulamente, niște reguli foarte stringente pentru flota noastră, atunci este incorrect ca cei din afara Uniunii Europene să arunce peste bord pește, ca de obicei, ca și când n-ar mai veni niciodată ziua de mâine. Deci sunt foarte curios cum o să faceți acesta. Uh, o să insistăm să avem observatori sau camere de luat vederi. Cum anume vă propuneți să rezolvați această chestiune? Mulțumesc, domnul Valesa. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim doamnei raportor pentru acest raport. Sunt sigur că de acord uh, cu promovarea standardelor europene pentru pescuitul durabil în afara Uniunii Europene. Dar trebuie să ne asigurăm că și sectorul nostru de pescuit trebuie să fie competitiv față de uh, alte țări mai puțin responsabile. Deci trebuie să reconciliem competitivitatea embarcațiunilor europene cu regulamentele europene privind standardele, normele de muncă, mai ales când se pune problema activității în afara teritoriului Uniunii Europene. N-are rost să susținem că embarcațiunile Uniunii Europene își folosesc poziția privilegiată ca factori uh, tehnici economici în detrimentul economiilor anumitor țări sau comunități. În foarte multe situații, uh, o mare parte sau totalitatea cotelor uh, capturate de aceste vase sunt vândute pe piața locală, ceea ce înseamnă o sursă de alimente ieftine pentru cetățenii din acele țări, cum ar fi Africa de Vest. Sunt resurse care altfel ar rămâne nefolosite dacă nu ar fi embarcațiunile Uniunii Europene care au capacități uh, corespunzătoare de prelucrare. Pe, pe, politica noastră de pescuit trebuie să contribuie la dezvoltarea acestei industrii în țările terțe. Trebuie să încercăm nu numai să obținem un profit maxim, dar și să creăm motivare în țările terțe pentru a-și îmbunătăți standardele și calitatea tehnologică a flotelor. Trebuie să folosim date științifice corecte, elaborate de instituțiile științifice, cum ar fi FAO. Deci nu avem nevoie de niște regulamente mult prea stricte, pentru că respectarea acestor regulamente ar însemna uh, că vasele noastre nu ar mai fi la fel de competitive. O asemenea situație ar duce la faptul că armatorii s-ar retrage din zonele de pescuit, ceea ce ar însemna ca flota europeană uh, să funcționeze sub pavilionul țărilor terțe și ar limita controlul de facto al Uniunii Europene asupra cotelor de pescuit. Voi pregăti niște amendamente, voi înainta niște amendamente. Mulțumesc, domnule Valesa. Domnul Milana. Sì, molto velocemente. Io credo che... Mulțumesc foarte rapid. Dimensiunea externă, în opinia mea, nu se referă doar la modul în care se organizează pescăriile în alte state. E o problemă puțin mai complexă. Trebuie să ne asigurăm că politica comună în privința pescuitului funcționează atât în Europa cât și în exterior, prin relațiile noastre cu uh, statele din afara Uniunii Europene lucru care să ne ajute să îmbunătățim pescuitul în interiorul Uniunii Europene. Acordurile de pescuit, ca să vă explic, asigură, de fapt, um, uh, impunerea unei taxe pe, uh, acolo unde sunt stocuri ample de pește, stocuri vaste, uh, pe care sectorul de pescuit nu le poate pescui în nu are capacitatea de a le uh, pescui. Și noi dorim să um, generăm creștere în sectorul local de pescuit, construind activități economice și asigurând profitul pescarilor europeni. Lucru foarte bun, dar trebuie să ne întrebăm dacă dimensiunea externă n-ar trebui să includă și posibilitatea acordurilor de pescuit care să nu impună uh, Uh, legătura directă între pescuit um, și reguli, de exemplu Mediterana și Marea Neagră, în care acordurile de pescuit pot uh, implica respectarea acelor, acelor, reguli în privința pescuitului. trebuie să, să profităm de potențialul acestor state. Bulgaria și România, de exemplu, pescuiesc în Marea Neagră și ă, există o problemă cu Rusia și Turcia la ă, Mediterană. Întotdeauna există problemă cu Tunisia, cu ă, Algeria, problema Spaniei, cu Greciei și Ciprului. Uh, acest lucru se, uh, se întâmplă și în vestul coastei africane. Nu avem uh, relații de politică externă cu aceste state. De aceea, reforma politicii comune a pescuitului ar putea include și câteva principii pe baza cărora să um, se încheie acorduri cu aceste state, acorduri care să fie susținute și de resurse să se aplice uh, contingente de pescuit uh, și în acele state, deci să avem condiții egale, toată lumea să respecte aceleași reguli. Acest lucru implică o schimbare de politică. Acest lucru se aplică și mărilor din nord, și, uh, pentru că dispute similare apar și în acea regiune. Cred că trebuie să ne punem aceste întrebări în, docu- în acest document și cred că trebuie să um, ne facem o idee a modului în care putem trece către o fază nouă, în care politica externă să nu se mai limiteze la modul în care ne organizăm, uh, modul în care pescuim câteva uh, sute de tone de, uh, mii, de tone de pește. În această politică nu-și merită numele de politică externă. Asta înseamnă că vom cumpăra pește de afară pentru că vom rămâne fără peștele nostru. O politică mai bună înseamnă să facem ambele lucruri. Adică să ne permitem să uh, ne dezvoltăm uh, în mod corect în, uh, în mări și să construim politici care să asigure că acțiunile, măsurile din poliția noastră duc și la consecințe pozitive. Să vă dau un exemplu mic, aproape uh, neglijabil. 2-3% din pescuirile noastre. Marea Adriatică, de exemplu. Um, coasta Italiei. Sunt uh, două țări comunitare, Italia și Slovenia și Croația, care se va alătura în curând Uniunii Europene, apoi mai este Muntenegru și Albania. În această mare Adriatică, astăzi, Slovenia și Italia uh, pescuiesc în aceleași ape ca și croații. Slovenii și italienii trebuie să respecte regulile, croații, muntenegrenii și albanezii nu respectă aceleași reguli. Uh, vă dați seama că este pur și simplu o capodoperă um, și iată care este ea. Nu avem niciun fel de beneficiu în privința conservării mediului și uh, a stocurilor de pește, în mod evident, și problema este că peștele italian pe care îl pescuim noi, sau mai degrabă peștele pe care noi nu-l prindem și pe care îl poți prinde alții, apare pe piața italiană și concurează cu Uh, peștele pe care îl uh, capturăm noi legal, pescuim noi legal, respectând rigurile. Acest lucru se întâmplă în uh, Marea Adriatică. În estul Mării Ege, Ege în um, sănătorile siciliene, acolo se întâmplă același lucru și trebuie să schimbăm situația. Avem uh, astăzi uh, convenții internaționale care au acest rol general de supraveghere de sus, fără a impune reguli și permitem acestora să determine regulile. Noi ar trebui să ne folosim de acordurile de parteneriat uh, care pot decide cum, decide cum se pescuiește. Mulțumesc, domnul Davis. Vă rog să nu vorbiți mai mult de două minute. Briefly. Foarte pe scurt, tot mă gândesc la uh, această formulare, acordul de pescuit uh, durabil și mă gândesc la Yes Minister, acea serie, de acest serial. Atunci când vrei ca ceva să fie secret, uh, spune atunci secretarul ministrului, trebuie să, să descrie acea lege ca fiind cât, cât mai transparentă. Uh, și cred că s-ar putea să regretăm că numim această politică uh, și aceste acorduri, uh, acorduri durabile de pescuit, pentru că ele uh, au probabil exact înțelesul opus. Comisia Envi va avea un amendament la acest regulament în legătură cu acordul legat de parteneriate. Trei puncte s-au discutat. Vasele europene ar trebui să respecte aceleași standarde ca alte vase uh, străine. Acest lucru sună foarte bine, dar de fapt uh, uh, dar de fapt rezultatele nu sunt tangibile, sunt prea cifrele sunt nesemnificative. În legătură cu capturile aruncate și cerința de a aduce pe pământ toate capturile, Amendamentele au fost în sensul că um, vasele europene de pescuit trebuie să um, tragă în porturi europene sau în uh, porturi cu licență, porturi înregistrate, pentru a putea avea acces la evidențe. Nu știu dacă aceste amendamente sunt rezonabile, reale, sau dacă pur și simplu se referă la situații utopice, imaginare. Și ultimul lucru se referă la pavilion, un lucru care apare în câteva paragrafe în raportul dumneavoastră. Mai mulți deputați au spus că știm că e greșit, știm că există companii care sunt bazate în Berlin uh, cu și uh, circulă sub pavilion uh, brazilian, venezuelan. venezuelan. Trebuie să încercăm să oprim acest fenomen, să venim la formulări corecte. Dar, uh, până la urmă, acesta este dreptul mării. Nu există internația, legislație internațională în acest uh, sens și nu avem practic ce să facem, nu? Mulțumesc, doamna Miranda. Vreau să o felicit pe colega mea, Izabela, mai ales că se, data trecută se refera la nevoia de a garanta un beneficiu pentru ambele părți pentru sectorul de pescuit european și pentru dezvoltarea acestui sector și locurile unde pescuiește flota europeană. Normele durabile sunt de susținut, însă vreau să dau un exemplu. În unele state există acorduri de pescuit și există o, și o dezbatere privind garanția că acordurile acestea sunt uh, corecte și durabile. Sunt alte flote care pescuiesc acolo, de exemplu în Mauritania, sunt două state membre diferite de Uniunea Europeană care pescuiesc în apele Mauritaniei. Iar când se aplică dimensiunea externă a politicii comunii de pescuit, cum ar fi uh, acordul cu Mauritania, care se termină, care se va finaliza în iulie, lucrurile nu sunt chiar clare. Durabilitatea este, durabilitatea de mediu, durabilitatea economică și socială sunt uh, elemente importante. Acolo există o flotă din uh, țara mea, sunt 24 de embarcațiuni care nu au posibilitatea de diversificare economică și intră în cadrul acestei negocieri. Deci, unde este soluția pentru acorduri, pentru amânarea acordurilor, pentru suspendarea acordurilor? Sunt flote care nu au alternative. E vorba de locuri de muncă, nu? Iar flota Mauritaniei, eu știu, poate că aici ar trebui să găsim soluții de durabilitate socială uh, față de alternativa de a nu avea un acord. Durabilitatea resurselor ar fi o primă idee, dar să nu uităm și durabilitatea socială. Mulțumesc, doamna Iotova. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратка. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât mai succintă. Vreau să uh, spun câteva cuvinte despre problema menționată de domnul Mil Milan. Aș vrea să o întreb pe doamna Lövin următorul lucru. Aceste puncte controversate, problema cu statele terțe, credeți că își vor găsi vreo soluție? Putem veni, putem găsi o soluție pentru acordurile viitoare? În privința drepturilor exclusive acum, um, prevederea face parte din uh, decizia cadru. Aceasta înseamnă că ea va fi aplicată chiar dacă nu există un protocol. Cred că dacă există un protocol într-o Uniune Europeană și un stat terț, atunci armatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a încheia un acord cu reprezentanții statelor terțe. În legătură cu uh, clauza 15, nu știu dacă ea va fi operațională în privința statelor și părților semnatare ale Convenției. Și în, ultim, în ultimul rând, practic, flotele Uniunii Europene exportă standarde înalte către statele terțe. Întrebarea mea este dacă statele terțe vor respecta aceste standarde înalte, dacă se vor ridica la înălțimea lor sau dacă uh, vor căuta soluții în altă parte. Domnul Sanchez, mulțumesc foarte mult. Aș dori, în primul rând, să spun că Uniunea Europeană trebuie să aspiră să fie un actor global al politicii de pescuit. Așa că trebuie să plasăm pescuitul în agenda externă a Uniunii Europene. Este evident că, trebu- că avem o responsabilitate globală apropo de mare pescuit și activitățile marine și acest lucru se vede și în organizațiile internaționale și în organizațiile profesionale de pescuit. Apoi, acordurile de pescuit nu putem să punem în balanță eliminarea acestor acorduri sau nu. Noi trebuie să aspirăm să avem mai multe asemenea acorduri. Trebuie să consolidăm activitatea de pescuit. Și apoi, Uh, pentru cooperare și pentru dezvoltare, pentru această politică, pescuitul trebuie să aibă un rol important, iar pentru 2020 internaționalizarea activităților noastre economice este foarte importantă, deci pescuitul nu poate să rămână în afară. Pescuitul trebuie să se internaționalizeze, așa că dacă dorim ca la nivel global să se folosească standardele europene, și să aibă realmente o capacitate de influențare, nu putem să facem acest lucru cu întreprinderi private. Avem nevoie de inițiativă publică la nivelul uh, pescuitului. Deci sunt împotriva procesului de privatizare. Importul este foarte important în primul rând pentru consumatorii noștri și pentru producătorii. Lanțurile de producători sunt aspecte care trebuie avute în vedere și rezolvate așa cum trebuie. Pentru că pescuitul trebuie să contribuie la dezvoltarea pieții interioare, la funcționarea rațională a lanțurilor noastre de producție. Și apoi mai e o temă importantă, distorsiunea pieței interioare. Trebuie să încercăm ca această dimensiune externă să fie durabilă, să aibă niște reguli echitabile, raționale și să nu stabilească sisteme de concurență cu întreprinderile noastre iar în acorduri uh, să, întreprinderile noastre să nu fie într-o poziție dezavantajoasă fără justificare. Trebuie avute în vedere toate aceste elemente privind ponit pe uh, dimensiunea externă. Domnul Salavracos. Politica θα πω, la απ' foarte pe scurt, vreau în primul rând să o felicit pe doamna Lövin pentru acest proiect de raport pe care îl găsesc excepțional. Uh, Când am citit acest raport și când am citit raportul domnului Ferrera, mi-am dat uh, seama că ar trebui să încercăm să vedem uh, cum rămâne cu spațiul extern Uniunii Europene. De exemplu, Marea Neagră, unde își exercită interesele mai multe state. Și este o întrebare pentru noi toți. De exemplu, cum rămâne cu zonele economice autonome definite în dreptul uh, internațional. Dacă condițiile de cum trebuie să facilităm condițiile uh, de uh, coexistență cu statele externe ale Uniunii Europene, cu statele din afara Uniunii. Întrebarea pe care mi-o pun eu este una de natură geografică. Cred că aceste zone autonome ar trebui să fie definite în mod mai clar. Mulțumesc și felicitări. Mulțumesc, domnul Garcia Iero. Doamna Garcia Iero, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă felicit că avem aici pe cineva de la comisie. Și în al doilea rând, subscriu aproape în totalitate la cele spuse de domnul Milana. Nu cred că sunt singura aceasta, dar mi se pare că uh, există aici un fel de schizofrenie. Uh, se spune ceva într-un raport și apoi apar trei uh, documente în care ni se spune că noi suntem în situația de codecizie și apoi se prezintă niște amendamente contradictorii. Vrem să pescuim, vrem să pescuim mult, vrem ca armatorii să pescuiască mulți, să pescuiască în condiții minime, dar pe de altă parte dorim să menținem toate conceptele de bază prevăzute de drepturile omurilor, de drepturile lucrătorilor, durabilitatea mării, a mediului și așa mai departe. Mi se pare că este important că în momentul în care facem propuneri concrete, pentru diferite regiuni sau zone care sunt importante pentru diferite țări și care nu fac parte din Uniunea Europeană, să fim coerenți și să nu punem mai multe limite decât cele stabilite de organizațiile internaționale. După părerea mea, sunt limite respectabile pe care noi le-am respectat acordurile cu terți au un fundament juridic și va fi foarte greu să le cerem să se îndepărteze sau să meargă către linia pe care o dorim noi. Vom discuta, uh, eu știu, peste câteva zile amendamentele privind organizațiile de liber schimb. Și nu putem să vorbim aici de niște principii care să nu poată fi Uh, incluse în politica economică și de liber schimb a Parlamentului. Mulțumesc în numele Comisiei, domnul Berg. Ah, pardon. Non, voilà, c'est bon. Écoutez, merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Avem aici o dezbatere foarte uh, interesantă pe baza unui raport excelent al doamnei Lövin. Voi aminti uh, elementele pe care le considerăm cele mai importante în privința acordurilor de pescuit și uh, chestiunilor de politică externă. Cred, în primul rând, că este important să subliniem natura de reglementare a acestor acorduri de pescuit. Uh, Uh, față de orice alte uh, forme și alte cadre de activitate ale uh, navelor. Această natură de reglementare a fost menționată de raport și a fost îmbunătățită fără a-și pierde din atractivitate deci a păstra atractivitatea acordurilor durabile de pescuit. Obiectivul nostru este să aplicăm uh, aceleași principii în apele internaționale ca în apele Uniunii Europene, astfel încât aceste acorduri să fie cu adevărat durabile și să ține cont de resurse, resurse care sunt uh, supuse unor presiuni tot mai mari. Obiectivul nostru este și să consolidăm guvernanța și uh, să consolidăm uh, coerența cu politicile Uniunii, politicii uh, comerciale și cu politica de dezvoltare. De asemenea, obiectivul nostru este să îmbunătățim impactul acestor acorduri în statele terțe și, în special, să îmbunătățim, să creștem valoarea adăugată pe care țările partenere o pot avea ca urmare a acestor acorduri. Vreau să amintesc uh, faptul că flota externă uh, care acționează în timpul acolo, în cazul acordului de pescuit nu, este, nu face concurență uh, pescuitul artizanal. Însă facem concurență cu țările precum China, Rusia sau alte state care intervin și pescuiesc în apele internaționale, în apele statelor terțe, cu uh, un nivel de garantare și de transparență care nu suportă comparația cu ceea ce uh, avem noi în acordurile de pescuit. Trebuie să asigurăm uh, echilibrul între consolidarea conservării, consolidarea păstrării mediului și aplicarea acestor acorduri în ceea ce privește flota Uniunii Europene. S-a pus o întrebare interesantă. Dacă putem uh, concepe acorduri de pescuit care să nu uh, includă drepturi de acces la resursele halieutice. Cred că aceasta este o uh, pistă interesantă pe care am putea să o explorăm împreună. Revin la textul raportului doamnei Lövin, care, după cum am spus, este excelent. Comisia îl consideră excelent. Uh, avem uh, mai multe îngrijorări și observații în legătură cu anumite chestiuni specifice. În primul rând, clauza de exclusivitate. Propunerea de raport vorbește despre consolidarea clauzei de exclusivitate. Uh, nu știm dacă acest lucru este necesar. Clauza de exclusivitate există deja. Vedem că dacă ea uh, există în acord și nu în protocol, vom duce, se vor crea situații de blocaj dacă protocolul nu se renuiește dintr-un motiv sau altul, cum este uh, cazul cu anumite acorduri. Deci uh, fac apel la o anumită doză de prudență în ceea ce privește consolidarea, uh, îngreunarea în exces a acestei clauze de exclusivitate. În privința contribuției armatorilor, la costurile acestor acorduri și la costurile accesului, cred că încă o dată trebuie să fim prudenți și echilibrați și să amintim uh, poziția Comisiei, care este că trebuie să asigurăm reechilibrarea condițiilor uh, respectate de armatori și de Uniunea Europeană, ceea ce uh, înseamnă că asta nu înseamnă că armatorii vor suporta toate costurile. Dacă ar fi așa, acordurile ar fi mult mai puțin atrăgătoare pentru statele terțe, care nu ar mai avea sursa garantată de venit care um, provine din uh, contribuția uh, de la bugetul Uniunii Europene. Deci o abordare bazată pe piață, da, dar ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă să avem o piață de licențe a licențelor pe uh, piața internațională în statele terțe? Merită să ne punem această întrebare. Uh, Armatorii plătesc tot felul de taxe oricum uh, dacă doresc să pescuiască în ape uh, terțe. Există și costuri uh, de licență, există constrângeri legate de îmbarcarea marinarilor, a observatorilor și tot felul de alte taxe care se adaugă costului licenței. Înțeleg uh, solicitarea legitimă a Parlamentului de a avea o transparență și o evaluare regulată, periodică a acestor uh, rapoarte de către Comisie și de către un evaluator independent. independent. Vă atrag atenția asupra faptului că dacă că trebuie să mă creăm, să, să evităm să creăm un sistem care să aducă foarte multe uh, rapoarte care să ne asfixieze, să ne sufoce la un moment dat. Trebuie ca protocolul să fie uh, să ținem cont și de faptul că protocolul trebuie și el reînnoit. În ceea ce privește comisiile mixte, nu cred că este nevoie să adăugăm uh, rapoarte în sarcina Comisiei sau în sarcina statelor terțe care Um, ar avea ca urmare sarcina administrativă suplimentară de a face rapoarte uh, periodice în legătură cu punerea în aplicare acestor acorduri. Atât, domnule președinte, în legătură cu dezbaterea de azi. Mulțumesc. Doamna Lovin are acum cuvântul în încheierea dezbaterii. Uh, thank you very much and thank you all the colleagues. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc colegilor pentru sprijin, pentru contribuțiile lor. Am să încep cu ceea ce a spus Comisia. În primul rând, nu este în totalitate adevărat și în unele cazuri deloc adevărat că Uniunea Europeană nu concurează niciodată cu flotele locale, ci doar cu uh, flotele altor state, uh, statelor terțe. Uneori, uh, flotele europene care pescuiesc, de exemplu, ton, intră în concurență cu flotele locale uh, care urmăresc același, uh, aceeași specie în uh, largul mării sau în alte zone. Deci nu e adevărat. De exemplu, în Mauritania flotele europene și cele locale Uh, caută să prindă aceeași specie, de exemplu uh, caracatița. Uh, cred că e foarte important ca dacă facem ceea ce doamna Sanchez Pesuido propunea și anume să promovăm sistemul de pescuit durabil în afara Uniunii Europene, ideea ca contribuabilul european să fie angajat în uh, această promovare a pescuitului durabil în alte țări, uh, în cazul în care ar trebui să plătim uh, altor state pentru modernizarea flotelor. Asta nu înseamnă că promovăm imaginea Uniunii ca un jucător responsabil ci am devenit pur și simplu ridicol și am aplicat standarde duble. Cred că trebuie să ne ridicăm la înălțimea literei și spiritului acestor acorduri de pescuit durabil. Și subliniez acest lucru pentru că știu foarte bine că în unele cazuri operatori europeni au vase sub alte uh, pavilioane. De exemplu, în Capul Verde avem uh, nave care sunt europene, dar operează sub alte pavilioane și n-ar trebui să uh, lăsăm acest lucru să se întâmple în continuare. În ceea ce privește contribuția armatorilor, vreau să reamintesc Comisiei că Consiliul Regional uh, Consultativ a propus plata unei uh, taxe și nu cred că dacă armatorii ar trebui să plătească mai mult, ar deveni neinteresați uh, sau nemotivați să respecte termenii acordurilor chiar flotele, armatorii flotelor de uh, mare distanță, uh, de cursă lungă, ne-au spus că sunt foarte interesați de aceste prevederi, pentru că altfel ar putea opera în condiții foarte nesigure. Ei preferă cadrul legislativ european pentru că le acordă siguranță. acum se plătesc 35 de euro pe tona de ton în uh, lume, dar în uh, Pacificul uh, Central se cer 60 și ceva de euro. Este suma de 35 de euro este o sumă minimală în raport cu valoarea acestei capturi. Și cred că dacă această, uh, acest tarif se aplică la nivel mondial, nu ar trebui să nu ar trebui să sprijinim și noi financiar uh, acest sector. Contribuabilii pot dori să facem acest lucru, dar numai pentru motivul conservării, contribuției la conservarea speciei. În ceea ce privește preocupările comisiei referitoare la uh, cantitatea de rapoarte și de valori cu care ar putea fi copleșiți, ne mirăm foarte tare, pentru că noi am primit evaluare după evaluare și am văzut că nu s-a organizat nicio întâlnire uh, mixtă. În primele două uh, instanțe nu a existat nici măcar o întâlnire a Comisiei Mixte și chiar și după aceea nu am observat nicio îmbunătățire a legislațiilor naționale, nu am văzut niciun sprijin suplimentar pentru sectorul pescuitului și dacă dorim să continuăm această metodă a acordurilor de pescuit și dacă vrem să le numim și durabile, atunci trebuie să luăm o serie de măsuri. E valabil uh, și pentru Consiliu acest lucru. Vorbesc cu mai mulți colegi parlamentari, ei vor să aibă uh, un cuvânt de spus în, acest, uh, în această problemă, dar nu au niciun cuvânt de spus. Parlamentarii din Suedia, parlamentarii din uh, Danemarca nu au văzut niciun raport încă, nicio evaluare. Uh, îmi cer scuze, dar uneori m-am fierbând foarte tare. Uh, deci, dacă noi nu l-am văzut, nici ei nu l-au, nici ei nu l-au văzut și atunci unde mai este transparența la care uh, ținem? Deci, cred că nu putem să avem prea multe evaluări. Nu există prea multe întâlniri ale Comisiei Mixte. Vrem să avem aceste acorduri doar din dorința de transparență, din dorința de a vedea efecte pozitive, pentru că altfel n-ar avea niciun sens. Acum, pentru, uh, în ceea ce privește întrebările colegilor, la aruncările peste bord, cred că uh, în toate acordurile există dispoziții privind uh, observatorii la bordul navelor, deci partea de uh, respectare, de conformitate este uh, simplă. Singura mea preocupare este că s-ar putea crea un fel de dumping al prețurilor pe piețele locale și asta trebuie să evităm. De exemplu, știm, știu că în Guinea-Bissau uh, pescarii de uh, creveți pot avea uh, aruncări peste bord în proporție de 80%, ceea ce le afectează și veniturile. Deci acest lucru n-ar trebui să contribuie la reducerea prețurilor uh, în mod uh, neconcurențial. Dacă dorim să promovăm uh, pescuitul durabil, ar trebui să nu permitem să se întâmple aceste lucruri Da, domnule Milana, uh, uh, și dumneavoastră ați venit cu uh, idei revoluționare și cred că ceea ce propunem noi este un prim pas în direcția pe care o intuiți și dumneavoastră. E vorba de decuplarea accesului la pescuit de sprijinul sectorial. Dacă avem o decuplare totală, nu mai este nevoie de Uh, acces la pescuit, ci putem să apelăm doar la sprijinul sectorial. Nu cred că e chiar atât de uh, ilogic. Pentru că motivul pentru această decuplare, haideți să luăm un exemplu. Dacă Uniunea Europeană ar contribui la suprapescuit într-o țară și n-ar mai exista surplus, atunci noi ne-am retrage de acolo și am luat cu noi și sprijinul sectorial. Dar asta este imoral. Noi mergem acolo, suprapescuim în exces și pe urmă le, uh, luăm și uh, ajutoarele, pentru, uh, ajutoarele sectoriale, ceea ce nu este corect. Trebuie să fim corecți, trebuie să fim coerenți, pentru că Uniunea Europeană nu trebuie să fie implicată în astfel de uh, Uh, subvenții condiționate de genul acesta. Cum vom îmbunătăți relația cu țările mediterane, cu țările de la Marea Neagră, de la Adriatica Europeană? Iată o întrebare foarte importantă. Am fost surprins când a fost uh, surprins, uh, am fost surprinsă când a fost prezentat raportul domnului Iotova și uh, s-a spus că nu există colaborare în acest domeniu în uh, aceste zone și cred că ar trebui să existe această cooperare. Cred că Uniunea Europeană ar, put, ar trebui să facă ceva în această direcție și vom depune câteva amendamente în această direcție. Domnule Davis, în ceea ce privește denumirile uh, și um, denumirea aceasta de acorduri uh, pentru pescuit durabil. Eu nu sunt uh, foarte pentru sau foarte împotrivă uh, la uh, modificarea acestui nume. Este o propunere a Comisiei și dacă ea este acceptată, foarte bine. Ar, un motiv foarte bun pentru acceptarea unei modificări ar fi să spunem, da, e momentul să facem această schimbare ca să marcăm diferența față de vechea politică comună de pescuit. Și uh, nu cred că ar trebui să ne facem probleme că o să râde cineva de noi când spunem durabil în uh, titlul uh, acestor acorduri. Cum însă putem să ne asigurăm că pescarii că uh, acordurile uh, vor uh, duce la un pescuit durabil, păi iarăși evaluări, întâlnirile ale Comisiei Mixte, observatorii la bordul navelor, toate aceste măsuri nu au fost respectate în trecut. În ceea ce privește pavilioanele, vă întrebați dacă Convenția ONU privind uh, legea uh, mării ne împiedică să luăm anumite măsuri. Eu cred că atunci când e vorba despre uh, armatori care beneficiază în cadrul din Uniunea Europeană, putem lua măsuri, însă e nevoie de voință politică și am putea să punem accentul pe acest uh, lucru și să găsim modalități de a rezolva problema. Chiar și pe plan internațional ar putea exista această dezbatere. În Sierra Leone, de exemplu, exista un registru deschis și cineva, oricine, putea, pentru o sumă modică, să cumpere un pavilion și odată ce ministrul pescuitului de acolo a fost abordat de un ONG pentru a explica acest lucru, au decis să închidă registrul care oricum nu era o sumă, nu reprezenta o sursă de venit foarte importantă pentru Sierra Leone. Iată cum se rezolvă astfel de probleme. Am doar o întrebare, doamnă Uh, asta e o problemă pe care cred că o putem rezolva. E adevărat, suntem puțin în întârziere față de programul uh, stabilit. Am pierdut uh, ceva timp cu punctul precedent, dar nu cred că vom termina totuși întâlnirea la 18 și 30. Așa că v-aș propune să anulăm uh, punctul 9 uh, de pe ordinea de zi ca să putem termina astăzi la timp și îl lăsăm pentru mâine, dacă domnul uh, Beze este de acord. Bun, atunci să vă las să vorbiți în continuare pentru a răspunde tuturor întrebărilor. Da, îmi cer scuze, Jean-Paul, uh, nu m-am uitat la ceas, n-am vrut să vorbesc atât de mult, dar am făcut-o. În uh, ceea ce privește întrebarea domnului uh, Sanchez Ferreira, da, sunt de acord, Uniunea Europeană trebuie să fie un jucător global, ar trebui să avem mai multe astfel de acorduri, sunt de acord. Dar nu cred că ar trebui să avem aceste acorduri cu orice preț. Deja avem probleme destul de eh, serioase cu unele dintre aceste acorduri eh, și încercăm să modificăm formatul acestor acorduri înainte de a încheia unele noi. Dacă vrem să fim credibili ca Uniunea Europeană, trebuie să avem ce arăta. Și deocamdată nu prea avem, dar sper că pe viitor vom avea. Doamna Garcia Hierro, nu știu dacă v-am înțeles corect, dar nu cred că ar trebui să ne rezumăm la principiile convenite pe plan internațional și să nu mergem mai departe. Cred că e foarte important să încercăm să ridicăm ștacheta astfel încât Uniunea Europeană să promoveze pescuitul durabil, chiar dacă vecinii săi nu fac același lucru. Domnule președinte, eu cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Pe 8 este termenul limită pentru depunerea amendamentelor și renuăm uh, mâine la ora 9 cu schimburi de vederi cu doamna ministru din Norvegia. Vă rog foarte mult să încercați să fiți aici la 9 fix ca să putem începe la fix și să nu fim în întârziere. Vă rog, ne vedem mâine în aceeași sală la ora 9. Mult, președintele mulțumește interpreților.